Dear colleagues, we... Stimați colegi, putem începe și primul subiect pe ordinea de zi în această ședință de după amiază este raportul domnului Tarant este vorba despre rolul politicii de securitate și apărare comune în cazul crizelor cauzate de climă și al dezastrelor naturale, un subiect, uh, raport de inițiativă al subcomisiei noastre. Pe 21 iunie am avut o primă dezbatere și se pare că majoritatea grupurilor politice au recunoscut importanța uh, amenințărilor pentru securitate pe care le creează schimbările climatice și dezastrele naturale și necesitatea de a îmbunătăți și adapta eh, politica de securitate și eh, apărare eh, corespunzător. Dar nu a existat un acord în ce privește măsurile concrete propuse de raportor pentru a ajunge la atingerea acestor obiective. De aceea noi am mai programat odată o dezbatere pentru astăzi, pentru a putea face progrese și de asemenea Termenul de depunere a amendamentelor este vineri, 13 iulie, deci poi mâine, pentru ca în urma acestor alegeri colegii să aibă posibilitatea să redacteze amendamentele. Și am să vă prezint și uh, invitații noștri. Este vorba despre contraadmiralul Neil Morisotti. Uh, este trimis uh, pe probleme de climă și securitate energetică a Ministerului Britanic al Apărării. Contramiralul Bruce Williams, director general adjunct în personal militar al Uniunii Europene, domnul Christian Brown, director pentru tehnologie la Agenția Europeană pentru Apărare și domnul Tom Spencer, vicepreședinte la Consiliul Consultativ Militar Global este bunul nostru coleg. Deci, înainte de a da cuvântul invitațiilor pentru această discuție, îi voi da cuvântul raportorului nostru, domnul Taran, pentru o introducere în subiect. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor! Sunt foarte bucuros că astăzi poate să aibă loc această reuniune uh, cu participarea experților și doresc să Uh, exprim uh, recunoștința pentru președintele Danjan că a organizat acest raport. Noi am avut câteva reuniuni uh, cu raportorii din umbră, din partea diverselor grupuri politice, pe tema raportului de inițiativă, de asemenea, cu reprezentanții Comisiei, DigiClime, și Serviciul de Acțiune Externă, dar și cu reprezentanții unor ONG-uri și mulțumită lor am putut să avem deja un număr de amendamente. Încercăm să ținem seama de cât mai multe opinii. În câteva secunde vreau să vă spun că uh, tratatul de la Lisabona constituie baza acestui raport articolul 41. Pentru că aici uh, sunt uh, prevăzute o serie de aspecte care încă nu au fost valorificate în uh, toată complexitatea lor și doamna vicepreședinta Comisiei, înalta reprezentantă pentru afaceri externe, uh, de asemenea să știe că este vorba despre politica comună de apărare, uh, despre nimic altceva în contextul schimbărilor climatice și a riscurilor care decurg din schimbările climatice. Noi ne concentrăm deci pe politica de Uh, securitate și de apărare în acest context. Și subliniem că orice dublare a funcțiilor și activității structurilor externe trebuie să fie evitată. De aceea nu solicităm mai mulți bani din bugetul european și nu dorim nici noi suprastructuri. Recunoaștem întru totul activitatea pe care o desfășoară Comisia uh, și um, pe care și Serviciul de Acțiune Externă um, uh, desfășoară și totuși încercăm să le dăm câteva uh, elemente de gândire. În ce privește mecanismul de protecție civilă, um, este necesar să fie locuit de uh, diverse structuri militare? Nu. Deci, politica noastră se bazează pe politica de securitate și apărare, dar dăm uh, credit total Direcției Generale ECO. Ne propunem în acest raport, în primul rând, să o rugăm pe înalta reprezentantă pentru uh, politică externă să uh, se străduiască să respecte uh, competențele care decurg din tratatul de la Lisabona în ce privește calificarea unor forțe care să poată să răspundă rapid la catastrofele naturale. În al doilea rând, uh, trebuie să fie respectate drepturile omului, egalitatea uh, de gen și uh, eu cred că trebuie să existe și un reprezentant european care să fie desemnat pentru securitate uh, climatică um, în structurile Comisiei, eh, pentru că la un moment dat, cu reprezentanți ai Comisiei, ai Serviciului de Acțiune Externă ai statelor membre, trebuie să fie formată o, o forță de intervenție rapidă în cazul catastrofelor naturale. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au avut contribuții, fie că ele au fost critice, fie că ele au fost pozitive vis-a-vis -vis de acest text. Mulțumesc foarte mult, domnule Taran, spune președintele și i-aș ruga acum pe invitații noștri să ne împărtășească opiniile domniilor lor și eh, vreau să le spun că fiecare eh, va avea la dispoziție câte 10 minute. Eh, domnul contraamiral Morisotti. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun care este punctul meu de vedere eh, pentru că am lucrat trei ani în Marea Britanie în domeniul acesta al siguranței climatice. Trebuie să ne gândim că ceea ce s-a întâmplat în ultimii 5-10 ani pe plan global, schimbările climatice, reflectă de fapt ceea ce se întâmplă și ceea ce constatăm noi acum în statele Uniunii Europene, există implicații în domeniul securității pe care schimbările climatice le pot produce și există o hartă în dosarul dumneavoastră în legătură cu amenințările globale uh, Eh, inclusiv pentru comerțul mondial. Veți vedea că este foarte posibil ca persoanele să fie afectate pentru că își pierd eh, fie suprafețe de teren, fie că este vorba de pierdere vieți omenești. Eh, există pericole legate de, o, de pescuit, de multe alte aspecte. Vedem că există lipsă de alimente, lipsă de apă potabilă, care toate pot să constituie până la urmă conflicte în interiorul unei țări sau între diversele state. Iar harta aceasta arată legăturile, de fapt, fie că este vorba de America de Sud, fie de America de Nord, și vedeți și care sunt traseele comerțului mondial pe această hartă. Schimbările climatice sunt considerate ca uh, fiind un agent multiplayer care sunt pentru Europa urmările. Vedeți că pe harta aceasta există și suprafețe încă albe. Eu cred că trăim într-o lume globalizată și noi uh, depindem de activitățile relațiile noastre cu alte state din lume și un exemplu foarte bun este uh, că uh, catastrofa naturală din Thailanda nu a afectat numai cetățenii din această țară, ci și economiile statelor uh, partenere, inclusiv producția din Marea Britanie în anumite sectoare a încetinit. Deci este o lume globalizată și noi depindem până la urmă de schimbul de mărfuri, de uh, aspectele energetice, uh, pentru că acolo unde există incertitudine, există probleme și în ce privește aprovizionarea cu resurse energetice. Și spuneam, există lipsa alimentară, există uh, lipsuri în ce privește aprovizionarea cu apă potabilă. Este important să combatem aceste lipsuri pentru creșterea economică. Deci trebuie să recunoaștem că există și e, implicații serioase ale schimbărilor climatice și Acum în, și în comparație cu celelalte provocări cărora trebuie să le facem față, trebuie să înțelegem cum se manifestă aceste riscuri și ce trebuie să facem pentru ca ele să fie diminuate. Asta necesită uh, instituții care să fie specializate pe plan național și instituții internaționale. Pentru că pe plan național, sigur că trebuie să existe o abordare și o atenție deosebită din partea uh, guvernelor uh, naționale. Și a avut loc o conferință la Lancashire, la Londra uh, și uh, de asemenea la Berlin și au fost uh, menționate o serie întreagă de elemente uh, este nevoie de leadership la toate nivelurile, este nevoie de o strategie adecvată, iar această strategie trebuie să fie coerentă cu întreaga strategie de combatere a schimbărilor climatice. Trebuie să fortificăm activitatea regională și să evităm în același timp duplicarea eforturilor între instituții. Trebuie ca cele care sunt dedicate uh, acestor aspecte să uh, facă față provocărilor. În Marea Britanie, uh, acționez, cum spuneam, în acest domeniu și am lucrat înainte și la oficiul Commonwealth și tot cu Uh, accent pe schimbările climatice. Trebuie să înțelegem ce se petrece și să îi convingem pe oameni să ia măsurile adecvate pentru a contracara aceste fenomene. Și există în uh, Regatul Unit acțiuni de acest gen, dar uh, de asemenea în Statele Unite un organism specializat. Trebuie să uh, colaborăm și cu cadrele uh, militare pentru a se pregăti pentru acțiunile de intervenție și, cum spuneam, întreg uh, guvernul trebuie să se implice, de fapt, pentru că este vorba și de activități transsectoriale. Este important ca și uh, forțele uh, armate să înțeleagă, deci militarii care sunt uh, necesitățile de a acționa. Este vorba despre analize strategice din acest punct de vedere de stabilirea priorităților. Trebuie să înțelegem și care este uh, contextul misiunilor militare în această direcție. Se intervine în zone care au fost uh, uh, care au suferit dezastre naturale. Trebuie, uh, deci, ca activitatea, intervenția uh, militară să fie adecvată acestui tip de incident. Iar secretarii uh, de stat pentru apărare trebuie să dezvolte și aceste capacități. Trebuie să dispui și de echipamentul necesar, trebuie să intervii la momentul potrivit și intervenția să fie durabilă. Și în mod special ă, trebuie să ne gândim și cum ă, valorificăm energia. Trebuie să existe capacitățile necesare, și ă, trebuie să creăm garanții ca modalitatea prin care ne valorificăm energiile să fie una adecvată. Deci, unde ne aflăm astăzi? Facem progrese Există un număr tot mai mare de națiuni care au preocupări în acest sens. Noi trebuie să ne gândim și cum acționăm în baza a ceea ce am gândit în acest sens este o chestiune de leadership, trebuie să uh, vedem cum acționăm uh, într-o asociere a unui grup de națiuni, pentru că uh, noi încercăm să colaborăm și cu Statele Unite și cu grupurile de reflexie în acest sens. Este o chestiune care, de care depinde creșterea noastră, dezvoltarea noastră, prosperitatea noastră și trebuie să uh, acționăm în acest sens Există și unele legături tradiționale pe care există între Europa și Africa. Deci, în concluzie, așa cum uh, reflectă și uh, raportul, schimbările climatice uh, creează riscuri inclusiv din punct de vedere strategic, nu doar pentru economie și este nevoie să uh, acționăm pentru a le contracara. Franța, Germania, Danemarca, uh, fac mult în acest sens, dar cred că trebuie să extindem aria celor care se implică pentru că în felul acesta putem reduce riscurile globale și în același timp putem spori beneficiile. Mulțumesc! Thank you very much, Admiral. And now... Mulțumim foarte mult și acum uh, urmează domnul Bergens. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnilor și domnilor, bună ziua! Uh, Poate că sunt uh, momentan un ofițer de marină, uh, deci sunt militar acum, dar înainte de cariera militară am fost uh, un activist în domeniul diversității biomarine. Deci poate că am o poziție personală dincolo de cea oficială. După cum s-a spus, uh, modificările climatice au implicații multiple, uh, dincolo de cele de mediu, și implică și uh, sfera militară. În primul rând, în acest context al implicației militare, gestionarea situațiilor de criză datorate modificărilor climatice reprezintă un, o, o răspundere uh, pentru, la nivel național, în primul rând. Um, de aceea, uh, într-un caz de competență națională, resursele naționale ar trebui mobilizate în primul rând. Uneori însă aceste capacități nu sunt suficiente pentru prevenirea sau combaterea acestor efecte uh, și de aceea trebuie să ne uh, gândim și la implicațiile uh, unei intervenții internaționale. Cum trebuie să existe aceste capacități? Trebuie să fie flexibile, trebuie să fie rapide, trebuie să fie autosuficiente, independente și să poată interveni rapid. Însă, Sigur că aceste resurse uh, de ordin militar nu sunt ele singure cele care rezolvă o situație. Ele însă pot crea acces pentru alte uh, resurse și infrastructuri. De aceea considerăm că uh, armata ar trebui să fie uh, Uh, mai degrabă considerată un uh, contribuitor sau un facilitator al acțiunii de uh, prevenire sau de combatere a efectelor modificărilor climatice. În ce privește combaterea acestor modificări și securitatea aprovizionării cu energie, cred că există câteva priorități importante. În primul rând, armata poate azi deja să intervină în cel puțin patru uh, domenii importante uh, cu impact asupra politicii comune de securitate și apărare, respectiv uh, planul de acțiune al Uniunii Europene în vecinătatea sa. Deci există capacități pentru un, o analiză de risc elaborată pentru intervenție umanitară și acțiuni de evacuare și aș mai putea să, continua, să continui. Mai în primul rând, date eh, și informații de tip eh, ecologic, dacă doriți, sau de mediu, dacă doriți. Eh, este important ca să existe un sistem de alertă rapidă pentru potențiale situații de criză ecologică este de asemenea important să analizăm trendurile de modificări climatice, să identificăm sau chiar să prezicem unele uh, posibile dezastre. Uh, culegerea de date în sfera militară poate contribui la acest uh, obiectiv. Un bun exemplu în acest sens este inițiativa Uh, de monitorizare globală uh, a mediului, care va face parte curând din capacitățile operaționale ale UE. Uh, se includ aici alerte rapide privind unele probleme de mediu și de asemenea va fi posibilă prin această inițiativă să reacționăm rapid la dezastre naturale în întreaga lume. De asemenea, trebuie să căutăm Uh, sinergiile uh, cooperării interinstituționale. Cred că această cale de cooperare interinstituțională este singura care ne duce înainte. Uh, astfel doar putem, în locul unei analize de risc, să realizăm o analiză de risc cu adevărat cuprinzătoare. Sigur că aceste analize nu ne vor proteja complet împotriva dezastrelor naturale, dar Uh, resursele noastre trebuie puse împreună uh, și toți actorii trebuie să corobor, să-și coroboreze eforturile pentru uh, a crea un efect de sinergie în combaterea modificărilor climatice. Um, cu capacitățile pe care forțele armate le dețin, trebuie să putem să răspundem, să reacționăm rapid în condiții de stres uh, temporal, mă, re, mă gândesc în special la uh, misiunile de uh, reacție rapidă în cazul unor dezastre naturale, unde există o criză umanitară. Sigur că e nevoie de și de cantitativ de, o, de resurse suficiente ca să poți reacționa rapid, inclusiv pentru a pătrunde în zone greu accesibile atunci când trebuie să furnizez acces pentru ajutorul umanitar mai larg. Uh, sigur, coerența organizațiilor uh, uh, militare, pregătirea militarilor în uniformă reprezintă resurse foarte importante pentru noi. Cei mai afectați de dezastrele naturale sunt de regulă copiii și uh, bătrânii. În aceste condiții, să fii tânăr și vigoros reprezintă evident un avantaj. cu siguranță că dezastrele uh, climatice vor continua și de aceea trebuie să, uh, trebuie să continuăm să dezvoltăm și noi posibilitățile noastre de intervenție la nivel internațional utilizând toate pârghile care uh, există la dispoziția noastră. Chiar dacă în prezent nu ne putem imagina situații uh, uh, în care să intervenim cu capacitățile noastre militare tradiționale, să nu uităm că în pe viitor va trebui să facem Uh, față și unor probleme cum ar fi cele de evacuare în masă sau de separare a anumitor populații. Uh, în plus față de uh, aceste dezastre, asiguranța alimentară, aprovizionării cu apă curată, menținerea ordinii și igienei sunt alte probleme importante. Sigur că intervenția militară aici trebuie să facă loc unei, unor eforturi umanitare civile dar uh, se poate aștepta și uh, de la caz la caz o escaladare a, a, a situației, o amplificare a situației neliniștii publice în anumite zone de criză și aici trebuie să putem fi prezenți dacă este necesar. Scenariile pentru viitor Eh, sigur, eh, reclamă dezvoltarea de noi capacități eh, adaptate mereu trendurilor actuale. Deja există foarte multe capacități care au fost organizate luând modelul instituțiilor armate, militare. În unele regiuni deja afectate sever de consecințele modificărilor climatice, Uh, națiunile respective își uh, folosesc uh, deja armatele într-un într-un, într fel deja foarte, foarte coerent. Dăm exemplul Bangladeshului, de pildă. Sigur că este nevoie și de cons- comitete consultative uh, și de intervenția și participarea unor organizații cum este UE, uh, cum este NATO, cum sunt Națiunile Unite, pentru a uh, media și coordona cooperarea cu diferitele forțe de intervenție. Pentru pentru forțele armate, uh, contribuția cu expertiza militară la anumite situații poate fi esențială. În concluzie, pe scurt, aș spune că forțele armate uh, își pot uh, pune în evidență capacitățile nu atât în asistența umanitară și mai mult în, uh, ci mai mult în sfera logistică de urmărire a uh, evoluției uh, vremii de pune la dispoziția unor spitale ambulante sau embarcațiuni speciale. Dar pentru toate acestea avem nevoie de scenarii și de abordări care sunt acceptate de UE, de Națiunile Unite, de DGECO. Tocmai de aceea lucrăm la crearea unei baze de date care va identifica uh, capacitățile uh, cruciale, uh, navale, portoare, logistice, care ar putea fi puse în slujba unei intervenții cuprinzătoare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule admiral. Și acum îl rog pe domnul Cristian Breau să ia cuvântul. Uh, mulțumesc foarte mult. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Este un uh, privilegiu pentru mine să vă uh, vorbesc pe un subiect atât de important în contextul de securității internaționale. Vreau să mă concentrez asupra modului în care putem ajuta pentru a asigura capabilități, capabilitățile necesare de reacție în primul rând, cum funcționează Agenția Europeană de Apărare? Este condusă de cele 26 state membre, cu excepția Danemarcei, și încearcă să uh, construiască eforturi de uh, colaborare în cooperare strânsă cu uh, industria de apărare a, din Europa. Pe baza priorităților stabilite de ministrii de apărare, noi identificăm uh, oportunități de colaborare care devin uh, proiecte de colaborare cu, de la o coaliție a celor uh, dispuși. Cum am spus, vorbim despre 26 de state membre reducerea uh, amprentei noastre de carbon și conservarea biodiversității ar trebui să fie o prioritate pentru noi. Trebuie să creștem responsabilitatea um, de mediu și să reducem uh, amprenta de carbon, pentru că asta duce la niște beneficii. Ne putem uh, pregăti pentru ceea ce vine. Reducerea consumului de energie este, are un impact foarte puternic, pentru că aceasta este esențială pentru asigurarea de ajutoare, tocmai de aceea uh, avem uh, probleme în asigurarea ei. De asemenea, putem uh, scădea costurile și Uh, rezolvarea impactului uh, gestionării uh, deșeurilor și gestionării apei ne ajută în continuare să facem um, economii. Este un pas înapoi până la urmă dacă doar ne ocupăm doar de reducerea amprentei de carbon. Care, este, care sunt instrumentele pe care le avem la dispoziție? Trebuie să avem, uh, să, fim, uh, să avem un sistem uh, responsabil care să stimuleze soluțiile verzi. Deci politici și strategii care să existe la nivel național și la nivel european trebuie să lucrăm mai mult și să cooperăm mai strâns în gestionarea crizelor. Trebuie să stabilim politici de apărare și de gestionare a crizelor pentru a reduce amprenta de carbon a comunității. Apoi, trebuie să investim în tehnologiile viitoare. Președintele intervine. Puteți să vorbiți un pic mai lent, vă rog, pentru că interpreții nu se pot ține după dumneavoastră. Avem deja mai multe proiecte care se ocupă de aer, pământ și apă pentru a rezolva dependențele de carburant și pentru a asigura uh, ofertele necesare prin uh, materiale eco-prietenoase. Și, în al treilea rând, trebuie să avem modele de afaceri noi. Avem o inițiativă ecologică care a fost lansată pe 22 martie ca un proiect al uh, EDA cu participarea a șase state membre, Austria, Cipru, Republica Cehă, Germania, Grecia și Luxemburg. Uh, Grecia, uh, Germania, mă scuzați, fiind uh, țara de la conducere. Am, s-au instalat uh, panouri solare pe acoperișurile uh, clădirilor care aparțin forțelor armate în Europa. Acestea pot produce electricitatea de care au nevoie și pot aduce chiar și venituri suplimentare pentru bugetul apărării. EDA lucrează acum la un program de viitor am organizat o conferință în iunie în care am vorbit despre armata ecologică în 2012. O să mă uit acum la biodiversitate și la schimbările climatice în contextul uh, securității internaționale și a viitoarelor necesități. Pentru început trebuie să înțelegem că capacitățile înseamnă mai mult decât uh, echipamente și tehnologie includ și concepte, doctrine, structură organ organizațională, pregătire, educație și formare, așa cum au subliniat și antevorbitorii. Acest uh, plan de dezvoltare a capacităților include o uh, analiză completă a perspectivelor de viitor care tocmai a fost realizată și care ia în calcul tendințele principale uh, Uh, din punct de vedere demografic, uh, cultural, uh, al energiei și al resurselor naturale și, desigur, al mediului. Pe baza acestui plan convenit, statele membre au stabilit niște priorități și în 2011 carburantul și energia a intrat pe lista celor 10 cele mai importante priorități. Atunci când vorbim despre dezastrele naturale, putem caracteriza capacitățile necesare în patru puncte. Uh, prezicere, prevenire, uh, rezolvarea crizei și uh, ce se întâmplă după aceea. Mai întâi, prevenire. Trebuie să avem grijă să, să putem prevedea într-un fel uh, aceste crize. Există modalități de a minimaliza consecințele și uh, aici o să intru, o să vorbesc despre asta când vorbesc despre uh, reconstrucție. Apoi, al treilea punct este reacția. Mă bucur să văd că acest punct a intrat în raport la alineatele 27-28 în secțiunea referitoare la creativitatea instituțională, care este una din caracteristicile noastre, pentru că suntem o agenție mică și putem lansa uh, tot felul de uh, tehnologii noi și de idei noi. Uh, Printre aceste instrumente uh, numărăm uh, evacuarea, asigurarea de alimente și de apă, uh, asigurarea de electricitate, tratamente medicale, servicii de pompieri, servicii de salvare și recuperare, asigurarea liniștii și ordinii publice și capacitatea de a reconstrui infrastructura critică, în special cea de transport. Există nevoia de a sprijini această, aceste eforturi pentru că putem împiedica viitoarelor, viitoarele dezastre oferind ghidare astfel încât uh, infrastructura să fie construită de așa manieră încât să nu mai fie distrusă la următoarea criză. trebuie să stimulăm industria și uh, comerțul, precum și alte elemente interconectate. Raportul arată cum am putea trata lucrurile mai eficient în uh, Uniunea Europeană și modul în care EDA poate fi folosită în acest context. Aș vrea să vă subliniez că statele membre ale EDA sunt cele care decid uh, sfera de aplicare a activităților noastre și competențele noastre. Doresc să subliniez faptul că EDA are multe de oferit. În primul rând, un instrument uh, european care poate rezolva necesitățile viitoare, inclusiv cele legate de schimbările climatice și uh, biodiversitate. Uh, faptul că împărtășim capacitățile existente, ceea ce este extrem de important, așa cum este uh, menționat și în raport. De asemenea, avem servicii de asigurare a liniștii și ordinii publice și de oferire de ajutoare medicale avem sisteme de apă, sisteme pentru căutare și recuperare uh, și diverse alte uh, mijloace logistice care ne pot ajuta. Putem de asemenea să sprijinim uh, statele membre să facă față provocărilor, dar bineînțeles este nevoie ca statele membre să fie dispuse să acționeze și să se angajeze discutarea acestor politici specifice la nivel european ar ajuta la reducerea amprentei. Cred că este o idee foarte bună să vedem ce poate face EDA în acest context și sper că statele membre vor putea să răspundă la această întrebare pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tom Spencer, vă rog. Domnule președinte, mulțumesc. Vă mulțum- îi mulțumesc în special domnului Gala că mi-a făcut reclamă și m-a promovat la gradul de expert. Nu știu dacă eu, ca fost politician, am uh, dreptul la acest statut, dar vă mulțumesc pentru ocazia oferită. Mă frapează faptul că dezbaterea de astăzi și interesul meu față de ea datează de 11 ani de la o dezbatere pe o temă similară și mă frapează să-i ascult și pe colegii din uh, panel, pentru că văd cât de mult a evoluat discuția acestor uh, probleme, pentru că în ultimii, acum 10 ani, Eram ca niște oameni care încercam să jucăm Go, puneam uh, pietrecele albe și negre pe uh, tabla de Go, încercând să ne dăm seama ce se va întâmpla. Acum 10 ani vorbeam despre creșterea politicii, uh, influenței Parlamentului asupra politicii de mediu. Asta era practic o obsesie a Parlamentului în momentul respectiv și ne-am fi făcut griji în legătură cu compatibilitatea acestor uh, idei uh, cu uh, NATO. Dar după ce am ascultat pe colegi, mi se pare că, în mod aproape inconștient, am creat instituțiile. Armata Europeană, Agenția Europeană pentru Apărare, Serviciul de Acțiune Externă, care ne permit acum să mergem mai departe. Nu să reinventăm sau să inventăm noi instituții, nu să duplicăm eforturile, ci să preluăm ceea ce am făcut deja și să construim pornind de la acesta. Deci Parlamentul este acum colegiuitor împreună cu Consiliul. Și asta este calea în care putem trata apărarea, pentru că apărarea întotdeauna uh, va fi legată strâns de uh, identitatea națională. Deci cooperarea între Parlament și Consiliu mi se pare calea de urmat. Și NATO s-a schimbat probabil ca urmare a experiențelor din Afganistan. Nemții acum sunt dispuși să discute genul ăsta de probleme la NATO. Cred că există posibilitatea unei atitudini cooperative, uh, de cooperare între instituțiile europene uh, pe măsură ce se dezvoltă această idee. Cum s-a ajuns aici? Acest lucru este inclus în uh, ceea ce s-a făcut la începutul secolului, dar și în tratatul de la Lisabona și, în mod ciudat sau nu tocmai ciudat, impactul tratatului de la Lisabona în sute de moduri a fost uh, copleșit de dezbaterea legată de euro, de zona euro și pe bună dreptate. Dar aceste dezbateri nu au dispărut. Ele încă există și se maturizează. Deci acest raport cred că include într-un mod foarte elegant trei elemente cheie. Dar acum este momentul să uh, aducem în prim plan această problemă a securității și schimbărilor climatice și să confirmăm detaliile structurii pe care le-am, uh, structurilor pe care le-am înființat. Și după aceea să numim un trimis al Uniunii Europene pentru climat și securitate. Eu am uh, văzut uh, care a fost impactul numirii acestui trimis, uh, care este prea modest ca să se laude, dar a avut un impact asupra dezbaterii internaționale, asupra atitudinii uh, americanilor sau uh, a chinezilor sau, austra- uh, sau australienilor sau a, a, chine- a Coreei de Nord. Deci este extraordinar să vezi ce poate face un singur om. Sunt foarte conștient că generația dumneavoastră de parlamentari se confruntă cu niște provocări cu care noi în anii 90 nu ne-am confruntat. Acum trebuie să operăm într-o lume multipolară. Uh, eu am fost uh, profesor la Universitatea Sării de Guvernanță Globală după ce am plecat din Parlament și adevărul este că Acum nu știm cum să tratăm o lume multipolară și totuși motivul cheie pentru sprijinul acordat de public ideii de Uniunea Europeană este că aceasta poate apăra interesele europene într-o lume din ce în ce mai complicată și brusc avem o presiune și mai mare să apărăm ceea ce facem în ochii unui public sceptic. Pentru că nu mai ajunge ca elita să spună e un lucru bun și trebuie să-l facem. Nu, acum trebuie să explicăm uh, pe înțelesul tuturor. Și în al treilea rând, am temerea că generația de politicieni care este acum la putere, și nu, nu vorbesc acum doar de cei 10 ani de depresie ci uh, la ce se va întâmpla uh, la începutul anilor 2020, pentru că atunci vom vedea impactul schimbărilor climatice și tocmai de aceea parlamentarii ar trebui să aibă argumente dincolo de uh, procente, pentru că nu mișcăm opinia publică spunând 2% din asta, 2% din asta, ci opinia publică este impresionată de povești impresionante. Și o să vă dau două exemple pentru ce avem nevoie de ajutorul armatei. Armata este singurul, singura instituție foarte respectată în uh, toate țările. Pentru că dacă americanilor li se spune că se schimbă clima și că armata poate face ceva, americanii o să creadă acest lucru. Deci avem nevoie de credibilitatea armatei. Avem nevoie de bugetul armatei, pentru că bugetele, în general, bugetele de apărare sunt uriașe și ar putea fi folosite pentru uh, dezvoltarea uh, diverselor tehnologii care ne-ar ajuta, ceea ce în, într-o lume comercială nu se poate întâmpla. Și în al treilea rând avem nevoie de exemplul armatei, pentru că uh, armata a cooperat în trecut și dacă armata poate să se uh, reformeze și să-și reducă amprenta de carbon și să economisească bani renunțând la carburanții fosili, asta reprezintă o încurajare fenomenală pentru restul lumii. Și o să vă spun ce știm despre schimbările climatice. Schimbările climatice accelerează eșecul statului, uh, duc la migrație în masă, schimbările climatice și tocmai de acesta salut uh, acest raport, este, sunt o uh, amenințare și mai mult decât atât pot fi un motiv de război, un casus belli. Și a existat un raport în trecut care era uh, bun la momentul respectiv, dar acum deja este depășit. Domnul Graham Watson știe foarte bine Uh, povestea pe care urmează să o spun. Este o poveste uh, din Asia. Dacă vrem să ne uităm la conflictele care vor domina următorii 40 de ani uh, ai omenirii, uitați-vă la instabilitatea care ar fi provocată în vestul Cinei sau în zona rurală a Indiei din cauza topirii ghețailor. Și uitați-vă la care va fi, care este reacția chinezilor Uh, derivarea Brahmaputrei din uh, Bangladesh către, China, uh, către China. Și dacă se face acest lucru, o să vă spun de pe acum ce unitate a Indiei o să vină să bombardeze China. Pentru că se reduce presiunea de apă potabilă care ține apa mării la distanță și dacă apa mării uh, avansează, uh, vreo 10 milioane de cetățeni din Bangladesh ar putea traversa granița. Și atunci ce, va, ce poate face Europa în această situație? Ce va face uh, China dacă stabilitatea vestului Chinei este în joc? Pentru că toate aceste lucruri ar trebui să fie discutate. Eu am fost foarte implicat uh, în toate astea atunci când uh, făceam parte din Consiliul Militar Consultativ. Domnule președinte, aproape că mi s-a terminat timpul și vreau doar să mai spun că dacă vrem să spunem o poveste în Europa, povestea asta trebuie să arate că schimbările climatice au un impact imediat asupra europenilor. Nu este doar ceva distant care uh, se întâmplă societăților în curs de dezvoltare. Schimbările climatice pot să afecteze Europa și un exemplu care o să vă sună interesant în Germania. În momentul de față suntem uh, dependenți de gazoductele care trec uh, peste tundră pentru uh, resursele noastre de gaze. Uh, aceste gazoducte traversează permafrostul și pe măsură ce permafrostul se topește, bineînțeles, transportul gazelor va fi afectat. Deci suntem la fel de vulnerabil ca oricine în lume uh, la schimbările climatice. Vorbim despre noi, vorbim despre acum și Parlamentul are o șansă prin acest raport să reunească toate aceste elemente și să găsească o formulă pe care oamenii din Europa să o înțeleagă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Spencer! Am ascultat patru rapoarte destul de ample, o serie întreagă de propuneri concrete, multe idei proaspete, cu siguranță că a fost uh, foarte utile, cu siguranță și colegii vor avea întrebări, dar poate puțin mai târziu, pentru că acum propun ca raportorii din umbră pe această temă să poată să ia cuvântul. Doamna Nadejda Ninski, mulțumesc foarte mult. Stimați colegi, stimați oaspeți. Doresc să vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră la această întâlnire cu experți, pentru informațiile valoroase pe care ni le-ați furnizat. Pentru că ne oferă idei suplimentare în legătură cu acest subiect care ne preocupă și ne ajută să pregătim amendamentele pe marginea raportului. Doresc să folosesc această ocazie pentru a vă adresa câteva întrebări suplimentare și v-aș fi recunoscătoare pentru comentariile dumneavoastră. În primul rând, cum vedeți uh, în practică cooperarea între structurile militare ale Uniunii Europene și uh, instrumentele civile care există deja și serviciile Comisiei la DigiEco, de pildă? Cum pot fi uh, create sinergii? Cum putem evita suprapunerile în activitate? În al doilea rând, următoarea mea întrebare este dacă aplicarea uh, politicii uh, poate fi adaptată inclusiv la combaterea uh, catastrofelor naturale. Ce linii directoare putem uh, Uh, aici să aplicăm, pentru că utilizarea resurselor militare și a personalului câteodată uh, creează mai degrabă dificultăți pentru uh, cei care intervin pe cale civilă. S-ar putea întâmpla ca răspunsurile militare la combaterea dezastrului să contravină idei imparțialității, neutralității. Raportul vorbește de asemenea despre trimiterea unor experți pentru siguranță climatică dar nu ar fi uh, oare uh, mai eficient ca uh, cei care fac parte deja din echipele de ajutor umanitar să fie pregătiți corespunzător pentru a înțelege mai bine situațiile provocate de dezastrele naturale decât să creăm o structură birocratică mai complicată. Și în ultimul rând, aș vrea să pun din nou accent pe ideea că trebuie să ne concentrăm pe prevenire pentru că este uh, mult mai ieftin decât să răspundem la dezastre naturale care s-au produs. Și în acest context vreau să vă amintesc că uh, forțele militare și uh, politica de apărare și securitate are mai puțină legătură cu prevenirea. Mulțumesc foarte mult, domnul Watson. Mm, se pare că nu este prezent în sală. Doamna Lusing. Mulțumesc foarte mult. Subiectul este unul multidimensional și cred că este vorba despre efectele schimbărilor climatice, uh, pentru că uh, prevenirea în uh, sub comisia noastră poate că nu este neapărat o chestiune care să ne preocupe direct. Pentru noi, problema esențială este să diferențiem între ceea ce este civil, ceea ce este militar, ceea ce este protecție față de catastrofele naturale și uh, uh, prin ceea ce înseamnă intervenție militară. Sigur că se spune adesea, capacitățile militare uh, sunt cele mai eficiente eventual în intervențiile pentru înlăturarea urmărilor unei catastrofe naturale. Dar important este ca aceste elemente toate să fie introduse într-o structură. Întrebarea este dacă această structură nu poate fi o protecție civilă foarte bine uh, configurată pentru uh, a combate efectele catastrofelor. De ce trebuie neapărat introdus și acest element militar? Eu cred că structura de bază trebuie să fie una civilă. După aceea, Care sunt concluziile din punct de vedere militar ale scenariilor uh, cu care uh, avem de a face? Se vorbește aici inclusiv despre cazus belli. Ei bine, dacă uh, pe harta aceea care ne-a fost distribuită sunt căile comerciale puse în pericol. Ce înseamnă asta din perspectivă militară? Pentru că aici s-a spus că este vorba despre pierderi teritoriale. Oare aceste pierderi teritoriale ar putea să fie contracarate prin intervenție militară? Mie mi s-ar părea că ar fi o dimensiune foarte serioasă care ar merita să fie discutată și știți foarte bine care este poziția mea aici. Iar conceptul pooling and sharing este de fiecare dată uh, invocat ca un fel de panaceu universal, dar mie mi se pare că acest concept constituie mai degrabă o, un pericol pentru democrație și pentru separarea puterilor, care ar trebui să fie un element de bază pentru democrație. Și mai dau un exemplu uh, pe care îl avem din uh, istoria recentă, Haiti ce rol a jucat aici factorul militar pentru protecția civilă pentru că, de fapt, au fost împiedicați cetățenii care doreau să părăsească insula să ajungă pe mare de către navele care patrulau în zona coastei. Ei bine, și acesta mi se pare că este de fapt o dimensiune și o consecință a schimbărilor climatice. Pentru că navele erau dotate cu posibilități medicale de uh, îngrijire a oamenilor, dar, uh, dar cei care încercau să părăsească insula nu au fost uh, acceptați pe punte pentru a fi îngrijiți. Mie mi se pare că uh, eu cred că nu este neapărat cea mai fericită idee să extinzi capacitățile militare sub această umbrelă a protecției împotriva catastrofelor naturale. Deci, uh, politica noastră uh, merge mai degrabă în consolidarea structurilor civile de protecție împotriva dezastrelor și nu a celor militare și nici de cum nu am acceptat să creăm acum un fel de buget camuflat pentru dotarea armatei. Pentru că și în raport este vorba despre un fond stimulativ uh, care ar trebui să financeze structurile. Eu cred că și aici trebuie să avem informații concrete cum vor fi repartizați banii, în ce direcție vor merge. Mulțumesc și eu sunt raportor din umbră pentru acest raport din partea grupului S și D și am avut șansa să-mi exprim punctele de vedere domnului Tarand. Eu susțin acest raport și cred că niciodată nu vom putea face suficient uh, pentru a încerca să uh, rezolvăm consecințele schimbărilor climatice. Uh, chiar dacă, de fapt, criza economică și financiară a pus puțin în umbră riscurile care decurg din schimbările climatice. Iar acum îi invit pe colegi să comenteze pe marginea raportului și a prezentărilor făcute și eventual să formuleze și întrebări dacă au. Domnul Galer. Mulțumesc. Domnule președinte, și mulțumesc și celor patru experți care ne-au descris dimensiunile fenomenelor cu care avem de-a face și în fața căror provocări se află politicienii. Și în legătură și cu afirmațiile anterioare vreau să spun că noi, în Uniunea Europeană și în fiecare din statele noastre, avem două principii esențiale. Uh, unul este că politica primează deci uh, nu este așa că uh, la uh, nivelul în sfera militară apare o idee și că după aceea politica o aprobă, ci factorul politic este cel care este chemat în primul rând să decidă, pentru că factorul politic este ales de către cetățeni. Deci se recurge la factorul militar de, de către guvernele alese democratic. De aceea eu nu găsesc că aici ar exista vreun risc. Al doilea principiu, transparența bugetară. Eu cred că uh, bugetul pe care îl avem pe plan comunitar, cât și bugetele statelor membre, în ce privește transparența, sunt uh, obligate să dea seamă. Uh, și, uh, sigur, se pot corecta poate lucrurile, inclusiv în ce privește zona apărării, dar uh, există această transparență a modului în care bugetul uh, este utilizat, iar ceea ce se întâmplă pe plan militar este rezultatul voinței politice exprimate, nu cum se întâmplă în Pakistan sau în alte țări de pe mapamont deci nu ne putem compara cu asemenea situații. De aceea, din punctul meu de vedere, este legitim ca în răspunsul pe care îl acordăm noi în legătură cu modul în care reacționăm față de aceste provocări, trebuie să fie să uh, utilizăm cât mai adecvat întreg instrumentarul de care dispunem. Dacă există o inundație în Polonia, și dacă le trimitem acolo uh, atât uh, structurile civile pe care le avem, Technischer Hilfswerk din Germania sau eventual și uh, un, uh, o uh, forță militară pentru a interveni și a combate aceste fenomene. Nu găsesc că este în nici un fel vreun pericol. Și dacă într-un stat terț există mari incendii de pădure, Uh, care uh, eventual comportă și riscuri transfrontaliere. Sigur că uh, pot să intervină pompieri de la noi, dar dispunem și pe plan militar de instrumentele necesare pentru a acorda ajutor și pentru a reacționa. Și este indiferent dacă această cauză este o catastrofă naturală care se datorează um, unei schimbări climatice sau dacă a existat chiar un incendiator, pentru că efectele sunt aceleași și instrumentele la care recurgem noi pentru combaterea acestor fenomene sunt aceleași. Trebuie să ne gândim la toate modalitățile de a folosi aceste forțe de intervenție printr-o colaborare care să fie cât mai bună posibil. Și în ce privește Uh, finanțarea pe uh, termen uh, mediu. Trebuie să ne gândim ce mijloace punem la dispoziție pentru ca pe plan comunitar să putem recurge la instrumentele comune care să facă față unor atare situații. Iar în ce privește raportul domnului Taran și colega Neschi s-a referit la el și știu că uh, Uh, dorește să uh, avanseze foarte uh, multe amendamente pe care noi le considerăm a fi foarte bune, iar noi din partea PPE sigur vom încerca de asemenea să avem amendamente. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Domnul Teanac. Mulțumesc, domnule președinte. Este prima dată că pot citi acest raport aran și sunt fascinat de el. Apoi îmi face plăcere să salut uh, trei compatrioți uh, în calitate experți aici. Pe domnul Măriseti l-am uh, putut întâlni și anul trecut, deci știam cam ce semnificație are postul pe care dumnealui îl ocupă. Întrebare către domnul Măriseti. Um, oare armata Regatului Unit este singura care are un astfel de post instalat sau modelul britanic a fost uh, deja replicat și în alte țări din UE sau NATO. Există apoi riscul de duplicare de efortul între NATO și UE sau considerați că există o coordonare uh, îndeaproape a acestor eforturi prin uh, diferitele alianțe militare? Și apoi, Da, NATO este într-adevăr o alianță militară și uh, politica comună de securitate și apărare este și un proiect uh, politic, dacă veți, nu o alianță. Da, mulțumesc, stimată colegă, spune vorbitorul, pentru corectare. Uh, ce mă interesează, de fapt, aici, săptămâna aceasta am depus raportul meu privind cornul Africii și Uh, am, n-am, n-am menționat în raportul meu deloc această chestiune, iar aici, uh, în aliniatul 5, uh, raportul domnului colegului Tarant vorbește despre conul Africii. Deci, există o oarecare componentă strategică în, în ceea ce înseamnă această zonă a canalului Suez, Marea Roșie, aprovizionarea cu uh, Um, petrol, uh, masă de persoane, de populații care sunt expuse foametei și așa mai departe. Eu consider că poate nu putem chiar să stopăm încălzirea globală și nu o putem împiedica. Uh, și și indiferent ce facem, uh, dacă se adeveresc scenariile cele mai pesimiste, atunci oricum uh, uh, trebuie să ne așteptăm la ce se poate, la, la, la, la rău. Și va fi dificil, dacă nu chiar imposibil, să combatem aceste efecte și repercusiuni, inclusiv economice. Și atunci, întreb uh, ce investiții ar trebui să facă Uniunea Europeană în această privință, pentru că trebuie să ne gândim încă de acum la aceste uh, măsuri. Deci uh, există deja scenarii militare care să contracareze impactul și repercusiunile eh, cele mai pesimiste cu putința ale acestei încălziri climatice? Mulțumesc. Bannerman. Doamna Campbell Bannerman. Mr. Campbell Bannerman. Domnul Mr. Campbell Bannerman, dacă se poate. Um, yes, thank you, Mr. Chairman. I... Mulțumesc, domnule președinte. Mă tem că nu, eh, nu sunt adeptul eh, modificările climatice induse de om. Cred că este un fenomen pur și simplu. Grenlanda acum ceva vreme a trecut printr-o modificare climatică inversă de răcire. Deci um, nu, nu sunt adeptul acestei teorii. Am un respect deosebit pentru, pentru distinși experți aici, uh, unii ofițeri navali, și eu am fost uh, la marină, dar, mă rog, pe mine mă interesează că știm că vom avea aceste probleme, vom avea foamete, vom avea uh, cutremure, tsunamiuri și așa mai departe. Sigur că uh, în cazul acesta ar trebui să avem uh, poate și un soi de, de forțe internaționale de genul uh, forțelor Thunderbird, dar Mă rog, n-ar trebui să avem o, o forță internațională de intervenție rapidă care să poată aloca uh, apă, resurse alimentare ca să, care să ofere adăposturi într-un mod uh, rapid? Eu cred că, că ar trebui să ne gândim la o forță internațională de tipul celor uh, girate de Națiunile Unite, pentru că știm că este vital să poți reacționa în primele 48 de ore. Pentru că odată ce știm că aceste accidente și dezastre se vor întâmpla, oare n-ar trebui să planificăm și forțele de intervenție rapidă pentru asta? Mulțumim, doamna Lezing, o dată. Da, eine kurze replică auf Herrn Tannock. Dar vreau să-i dau o replică scurtă domnului Tannock. Îi sunt, mulțum, îi sunt recunoscătoare pentru Uh, uh, faptul că a prezentat uh, Uniunea Europeană ca o alianță militară. Sigur că domnul că s-a corectat imediat. Dar ca psihiatru, sigur, cu siguranță cunoașteți că există aceste scăpări care trădează, de fapt, gândul clientului aflat sub tratament psihiatric. Bun, acum gluma deoparte. Transparența uh, este garantată uh, la nivelul Uniunii Europene. Uh, este adevărat. Mai multă, mai puțină, dar există transparență și cu siguranță că stă mult mai bine decât multe alte țări și regiuni din lume. Și chiar în dimineața aceasta am avut însă o, niște rezerve asupra transparenței în ce privește alocările bugetare pentru aplicații militare. Și atunci, cum în ce privește acest principiu pooling and sharing, da? comasarea, punerea împreună a capacităților, cum se poate garanta transparența la acest pooling and sharing al capacităților? Poate că sunt uh, naivă din acest punct de vedere, poate că greșesc în aprecierea mea, dar am nevoie de această lămurire. E, înțeleg că experții noștri au uh, declarat că societatea, și presupun că e vorba de societatea civilă, că în societate eh, armata are un prestigiu eh, deosebit și că și că în anumite uh, că în, că în populație există o acceptanță a anumitor condiții impuse de armată atunci când uh, în situații extreme trebuie să intervină. E, permiteți-mi să mă uh, îndoiesc de acest lucru. În Germania, 80% din persoanele intervievate consideră că ar dori să se facă mai multe economii la armată și că ar dori ca banii care momentan se cheltuie pe eh, forțele militare să fie folosiți cu alte scopuri. Acum, eu cred că oamenilor trebuie să le, să le justificăm aceste eh, cheltuieli. Deci trebuie mai întâi eh, cu uh, consultarea populației să aflăm care sunt într-adevăr principalele nevoi și atunci putem să și justificăm eventuale măsuri uh, corespunzătoare în fața opiniei publice. Încă o dată, apel uh, insistent pentru transparență maximă. Tu ask, tu, tu cut äh, Zunächst was den Haushalt betrifft, da mai întâi în ce privește chestiunile bugetare. În cursul exercițiului bugetar, noi, Parlamentul, avem posibilitatea să intervenim, iar de la uh, tratatul de la Lisabona încoace avem, mai, avem uh, competențe sporite față de procedura inițială de comitologie. Deci poziția noastră s-a ameliorat în ce privește executarea bugetară și în plus există și un control bugetar la care participăm activ. Deci problema noastră nu este că uh, mijloacele sunt uh, cheltuite prea repede, ci că mai degrabă nu sunt aprobate, absorbite suficient de repede din cauza procedurilor birocratice de urmat. Deci eu sunt încrezător că va exista o trasabilitate a uh, cheltuirii banilor. În ce privește pooling and sharing, aici se vorbește despre despre unele capitole de buget uh, european. Mai sunt și bugetele naționale vizate aici și există programe, proiecte internaționale unde mai mulți actori care nu au capacități suficiente în mod plan individual își pun împreună capacitățile de intervenție sau unul eh, sau există Baltic Air Policing în cadrul NATO în care uh, Uh, unele state în locul statelor baltice intervin cu anumite forțe. Acest lucru și uh, acest lucru economisește bani, pentru că nu este deloc rațional ca Estonia, Lituania și Letonia să-și uh, construiască acum forțe aeriene militare, pentru că ar fi mult prea costisitor. Da? Deci, tocmai în condiții de austeritate financiară, suntem constrânși să mergem pe această cale a pooling and sharing, Eh, ceea ce eh, cred că este posibil eh, după 70 de ani în care am reușit să creăm totuși un climat de încredere reciprocă. Nici nu cred că am mai putea să ne despărțim și să ruinăm această încredere, chiar dacă cineva ar dori să submineze. Președintele. prezentiți Mulțumesc. Acum dau cuvântul directorului general DG ECO, directul adjunct de, eh, pentru coordonare și planificare, domnul Javier Perez Pavrațio. giving us the opportunity. Mulțumesc, eh, domnule președinte, pentru oportunitatea de a lua cuvântul. Vreau să îi mulțumesc și domnului Tarant pentru deschiderea eh, pe care a avut-o față de noi așa cum a spus-o și domnul Tarant, a consultat uh, mai multe servicii ale Comisiei uh, Europene. Cu siguranță a avut uh, întrevederi și cu colegii de la DigiClima, care care i-au arătat care sunt temerile noastre cu privire la efectele modificărilor climatice. Deci uh, salutăm abordarea domnului raportor. Vrem să subliniem, așa cum au făcut-o și alți uh, interlocutori, că există în plan internațional o experiență uh, bogată în ce privește reacția la dezastre. Poate că vă amintiți că în 2010 Comisia Europeană a publicat o comunicare cu privire la eficiența reacției la dezastre și anul acesta am uh, prezentat deja un proiect legislativ cu privire la mecanismul european de protecție civilă. Este un dosar care momentan este discutat în Parlamentul European. Deci dacă vreți instrumente, unelte prin care să îmbunătățim eficacitatea Uniunii Europene și a capacităților sale la dezastre, iată-le. De asemenea, vrem să evidențiem și un alt rol al Comisiei Europene, un rol pe care și l-a asumat în ce privește reacția la design. Uh, gestionăm două instrumente uh, în domeniul uh, asistenței umanitare și protecției civile. Și nu în ultimul rând, există un cadru internațional de reacție la dizastre și în acest cadru general internațional vrem să reamintim că există uh, capacități militare care sunt uh, uh, utilizate în acest context, așa cum a spus și unii din colegi. Pentru aplicarea, punerea în funcțiune acestor capacități militare există niște reguli Uh, în plan internațional general acceptate. Și sigur că aceste orientări și reguli trebuie respectate de toți actorii. Așa cum a spus-o și domnul uh, Bruce Williams, și cred că a spus-o pe bună dreptate, uh, forțele armate trebuie să, fie, să susțină eforturile generale și nu trebuie să înlocuiască uh, Uh, reacția umanitară la anumite dezastre. Now... Mulțumim și acum uh, din partea Serviciului de Acțiune Externă, doamna Cordova. Uh, good afternoon. I will just... Bună ziua tuturor! Aș vrea doar să fac doar câteva observații de natură mai generală înainte de a da cuvântul colegului meu care se ocupă de schimbările climatice. Uh, Aș vrea să spun că salutăm faptul că s-a pus pe ordinea de zi acest subiect și din punctul de vedere al Serviciului de Acțiune Externă considerăm că ar trebui să avem un cadru adecvat pentru aceste probleme foarte importante și, din punctul nostru de vedere, acest cadru trebuie să fie unul cuprinzător, lucru care a fost menționat și în raport. Asta ar însemna să avem o reacție europeană față de criză care implică uh, diversi actori și acești actori ar trebui să fie implicați cu adevărat, fie în uh, măsurile interne, dar aici vorbim mai mult despre dimensiunea externă a acestui subiect, deci credem că sarcina este, cel puțin din punctul nostru de vedere, o reacție generală față de criză care să implice pe deplin toți actorii și care să se asigure că competențele și uh, experiența acestora uh, sunt folosite așa cum uh, trebuie. Așteptăm cu interes să discutăm aceste subiecte și pe viitor. Mulțumesc, domnul Martin Fers. Bună ziua! Aș dori să adaug și eu că, din punctul nostru de vedere, a existat deja o uh, discuție la Consiliul de Afaceri Externe anul trecut în ceea ce privește amenințările la adresa securității provocate de schimbările climatice. S-a spus că diplomația trebuie să aibă o cale de acțiune și uh, Uh, da, trebuie să aibă trei căi de acțiune și rezolvarea acestei probleme este una dintre ele. Deci noi considerăm că este un subiect care trebuie să fie rezolvat, care are potențialul de a implica din punct de vedere politic și alți actori, asigurându-ne că acești lideri cunosc amenințările potențiale ar putea fi o motivație și pentru acțiuni suplimentare pentru reducerea emisiilor și pentru uh, luarea de măsuri uh, mai adecvate. Uh, pe măsură ce se stabilește această strategie, ea a fost uh, aprobată de Consiliul European și Serviciul European de Acțiune Externă a încercat să avanseze această agendă prin un dialog politic cu mai multe state, cum ar fi, spre exemplu, Statele Unite. Ea a făcut parte și din uh, munca noastră de cooperare, spre exemplu, diplomația pe tema apei în Asia Centrală și în alte părți ale lumii. Deci, considerăm că este doar un pilon dintr-o abordare mai cuprinzătoare care are potențialul de a motiva uh, lideri suplimentari și de a antrena măsurile de care avem nevoie la nivel colectiv și internațional pentru a rezolva problema schimbărilor climatice. Există mai multe recomandări și idei în raport pe care le vom analiza cu mare atenție și o parte dintre ele sunt deja uh, uh, implicat, im, incluse în cooperările informale între statele membre. Deci vom pleca de la aceste recomandări și vom merge mai departe pentru că deja uh, ele fac parte din agenda noastră din punct de vedere diplomatic. Mulțumesc! Mulțumesc. Înainte de a da din nou cuvântul experților, aș dori să adaug și eu o întrebare personală. În urmă cu 6-7 ani, domnul Javier Solana a spus că cel mai mare pericol la adresa uh, securității este uh, schimbarea climatică. Asta este o declarație care este mai relevantă astăzi sau mai puțin relevantă și cum ar trebui să reacționăm în această situație? Domnule contraamiral Nil Morisetti, vă rog. Vă mulțumesc pentru uh, observații. Atunci când am intrat în marină, viața era destul de simplă. Eram o alianță militară de 12 țări, noi aveam un rol al nostru, era foarte clar, ne confruntam cu o amenințare și atât. Dar în ultimii 35 de ani situația s-a complicat. Acum avem o forță aeriană, am intrat în coaliția um, creată, condusă de americani și în multe alte alianțe. Acum avem um, tot felul de alianțe și coaliții specifice pentru fiecare sarcină în parte și lucrăm cu actori cu care n-am mai lucrat până acum și asta pune niște probleme. Ceea ce discutăm acum nu este militarizarea schimbărilor climatice sau uh, acordarea de puteri de pline armatei, ci despre utilizarea tuturor instrumentelor pe care le aveți la dispoziție pentru a reduce riscurile uh, la adresa uh, prosperității globale și a creșterii economice și faptul că vă uitați la ajutorul umanitar, acolo unde uh, rolul armatei este clar de a lua uh, măsuri imediate, dictate, bineînțeles, de uh, conducătorii politici. De îndată ce se poate, putem transmite aceste sarcini mai departe celor mai calificați decât noi. În această zonă, în această epocă de conflicte potențiale, trebuie să reducem riscurile, fie că vorbim despre uh, faptul că îți aperi uh, țara și populația sau că te uh, implici într-o provocare anume. Spre exemplu, Cornul Africii, acolo unde multe țări se confruntă cu multe probleme, spre exemplu Yemenul, care um, are câteva probleme uh, legate de comerțul și exportul cu uh, Egiptul. Și o parte din uh, sarcina noastră este să ajutăm uh, poliția emenită să-și păzească apele. Nu doar pentru a asigura uh, un comerț liber, ci pentru a asigura și un pescuit liber. Uh, este un domeniu în care schimbările climatice au un efect sever, un efect grav, pentru că au crescut crizele de apă, au crescut temperaturile în acea zonă a lumii. Și din punctul nostru de vedere, este un câștig nu doar pentru Yemen, ci și pentru uh, noi, pentru că uh, comerțul liber în zonă reduce numărul de alte riscuri. Serviciul uh, de acțiune externă a vorbit despre America. Depinde care sunt mesajele care uh, au eco în țările respective. Pentru că în America, dacă vorbim despre securitatea națională, un mesaj din partea armatei este uh, uh, potrivit, dar în alte țări poate modalitatea de a realiza acest lucru ar fi diferită. Uh, barierele ecologice ale ONU care se ocupă de aceste probleme. Cred că ar trebui să fie luate din nou în calcul la Consiliul de Securitate al ONU și la Adunarea Generală a ONU, pentru că există forțe regionale care se ocupă de aceste probleme și poate chiar mai important este să încercăm să construim capacități în țările care se confruntă cu asemenea probleme. Și armata poate juca un rol destul de mic uh, și aici, mai mic decât societatea civilă rolul meu în lume, Regatul Unit este singurul, singura țară care a numit un trimis care se ocupă și de uh, schimbările climatice. Dar în alte țări situația e altfel. Uh, în uh, Statele Unite există mai mulți uh, trimiși, mai multe persoane care uh, lucrează la mai multe departamentele armate americane. Deci, mulți oameni tratează totuși aceste probleme chiar și în alte țări și cred că între NATO și Uniunea Europeană aceasta este o oportunitate în care putem coopera pentru a ne asigura că folosim cel mai bine resursele și nu concurăm în aceste domenii. Foarte pe scurt, raportul subliniază subiecte cheie pe care trebuie să le rezolvăm și trebuie să le analizăm în contextul tuturor celorlalte riscuri pentru a vedea dacă măsurile acoperite în raport sunt cele mai adecvate și pentru a ne asigura că ele rezolvă aceste riscuri. Mulțumesc! Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum domnului contraamiral Bruce Williams. Mulțumesc, domnule președinte. S-au pus multe întrebări. O să încep cu doamna Lezing. Mi s-a, m-a frapat imediat faptul că ați vorbit despre dimensiunile armatei, despre resursele armatei. Eu am intrat uh, în uh, armată, dar armata acum este doar o fracțiune din ce era în urmă cu 35 de ani. Și acest lucru este valabil pentru toate statele membre. Simptomele pe care le uh, vedem, și tocmai de aceea vedem aceste simptome de pooling and sharing, de comasarea resurselor. În ceea ce privește întrebarea legată de conducere, uh, Asta este o, direc- o direcție de politică, într-adevăr. Noi suntem un instrument, armata este un instrument, nu un scop în sine, din toate punctele de vedere. Și în ceea ce privește uh, armata și folosirea armatei, uh, cred că ar trebui să ne gândim la o utilizare cât mai eficientă a acestor resurse care sunt mult reduse în ultimii 35 de ani. Deci o mai bună uh, folosire a resurselor, așa cum a spus domnul Brannerman, uh, în ceea ce privește o forță internațională de salvare, uh, da, atunci ar fi o forță permanentă și nu ar avea o utilitate uh, tot timpul și probabil contribuabilii ar dori să vadă uh, că toate resursele sunt folosite la capacitate maximă. Un uh, avantaj al forțelor armate pe care l-am menționat și la început este faptul că există o flexibilitate inerentă și uh, că responsabilitățile pot fi uh, transmise, pot fi modificate în funcție de necesități și armata este pregătită să asiste și să reacționeze la crize uh, și să acorde asistență. plus că avem uh, capacitatea de a aduce resursele în zonele mai greu accesibile. O să mă întorc la ceea ce a spus doamna Lezing despre uh, Haiti. Bineînțeles, asta este înainte de înființarea Serviciului de Acțiune Externă și uh, intenția clară a acestui serviciu era de a oferi un efect uh, cuprinzător, care este uh, argumentul suprem pentru Uniunea Euro Europeană, dar acesta este doar o pârghie a puterii, nu este singura. Noi suntem doar un contribuitor, uh, avem uh, doar 200 de militari printre cei 30.000 de funcționari care uh, lucrează în Bruxelles. Deci suntem doar un pește mic într-un ocean mare și atunci scopul nostru este că să colaborăm și să cooperăm. Și revin la ce a spus doamna Netschi, cum uh, interacționează structurile militare cu ceilalți jucători din UE și îngrijorarea cea mai uh, importantă este legată de uh, Uh, bias, de um, imparțialitate, pentru că noi luăm foarte în serios acest lucru. Am colaborat strâns cu DigiEco și sprijinim din toate punctele de vedere um, fără a le periclita imparțialitatea și în această măsură lucrăm strâns și cu centrele de coordonare Am ajutat în diverse situații și avem o organiza- o, un sistem organizat de colaborare care există de ceva vreme și care a continuat uh, și în era nouă a Serviciului de Acțiune Externă. Liniile directoare de la Oslo sunt uh, prioritare pentru noi aici. Cred că domnul Tenec a vorbit despre conul Africii. Da, este un exemplu clasic al modului în care uh, armata ajută și oferă asistență în mod direct în cazul foametei care are loc acolo, pentru că Uh, trebuie să ne asigurăm că toate transporturile de alimente ajung în siguranță și nu sunt afectate de pirați sau de uh, alte forțe. Acesta a fost rezultatul operațiunii Atalanta care opera pe coasta Somaliei tocmai pentru a asigura uh, transportarea uh, alimentelor și până acum a înregistrat succes de 100% și nu doar succes, ci uh, a asigurat, s-a asigurat și faptul că protecția respectivă a uh, rămas și uh, în situația în care seceta s-a accentuat în ultima vreme. Ajung, deci, la ultima noastră întrebare. Dacă schimbările climatice sunt mai mult sau mai puțin relevante acum. Întrebarea este, facem mai multe sau mai puțin în acest sens? Suntem mai uniți sau nu decât înainte? Eu cred că suntem mai uniți decât înainte. Este mai relevant uh, ceea ce facem împreună și uh, tocmai pentru că suntem forțe mai mici trebuie să facem mai mult. De aceea cred că este relevant că populația a crescut și schimbările climatice au un efect uh, asupra din ce în ce mai multor oameni și în ultimii uh, ani am văzut cât de multe evenimente au uh, necesitat prezența armatei pentru a acorda prim ajutor. Sper că v-am uh, răspuns la câteva dintre întrebările importante care au fost uh, puse de către dumneavoastră și vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Cristian Brean. Uh, mulțumesc foarte mult. Vreau să mă refer la dimensiunea pooling and sharing. Este foarte important trainingul care se face, inclusiv pentru forțele civile și militare. Cel de-al doilea element. Trebuie să existe standarde adecvate pentru uh, uh, a avea standarde comune, civile, militare și uh, inclusiv în ce privește cheltuielile banilor. Dar acestea sunt singurele două observații pe care doream să le fac. Domnul Tom Spence. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac un a apel la eurodeputați să răspundă la substanța acestui raport și nu la titlul său. Pentru că, la un moment dat, am avut sarcina de a negocia cu alte comisii dacă împărțim competențe sau nu. În înțelegerea mea, ă, cred că ă, titlul acestui ă, raport, într-un fel, de îndeamnă și la o colaborare cu Comisia ENVI deci este un raport de mare importanță, dar ar trebui să schimbăm titlul, pentru că nu este vorba despre ajutor umanitar și uh, nu despre uh, un exercițiu imediat și felicit pe uh, raportor pentru modul în care configurat raportul, pentru că ceea ce uh, rămâne în conținutul său este mult mai important și vă propun să urmăriți o hartă care a fost elaborată de către Serviciul Extern al Regatului Unit cu câțiva ani în urmă. Veți vedea uh, ce înseamnă uh, o lume de uh, gradul 4. Iar în legătură cu doamna colega mea care a vorbit despre cazul Zbelii, eu uh, nu uh, uh, cred că trebuie să ne gândim la un cazus belli în Europa, dar există în alte părți ale lumii, de pildă, o bătălie între India și China la uh, graniță datorită uh, lipsei uh, rezervelor de apă și cu toată experiența um, mea dobândită uh, mă îndeamnă să nu politizăm uh, până la urmă problemele care vor decurge din schimbările climatice. Nu este un fel de preluare de către uh, cadrele militare ale unui exercițiu civil, dar eu am uh, discutat cu atâția oficiali uh, militari care văd ce se întâmplă în lume și cred că este important să păstrăm uh, principiul transparenței, dar să implicăm și pe chinezi, și pe ruși, și pe brazilieni în discuțiile noastre și preocupările noastre în acest domeniu pentru că, sigur, poate exista o implicare mai formală, cum au sugerat nemții, de pildă, reuniuni anuale sau alte dezbateri mai puțin uh, formale. Iar acea uh, hartă de gradul 4 elaborată de către uh, Serviciul Extern al Regatului Unit răspund domnului Tanăc și colegilor din Regatul Unit. Nu ă, importă unde te afli când vorbești despre cauzele schimbărilor climatice, pentru că știm cu toții că se întâmplă și afectează Rusia, Canada, Japonia, pe noi, India, China, indiferent unde ne situăm și chiar ă, indiferent de ă, stadiul negocierilor pe această temă. Deci, haideți să nu ne mai concentrăm pe uh, locul unde se desfășoară negocierile, ci pe consecințele. Pentru că există riscul să ne uh, pierdem în dezbateri despre resursele fosile de energie și în același timp să uh, fim amenințați de alt tip de uh, probleme naturale. Deci, Uniunea Europeană până acum s-a înscris pe uh, o discuție de implicare a elementelor civile. Um, uh, um, uh, ne-am îndreptat după aceea atenția și spre o posibilitate de atragere a corpului militar, dar într-un fel am pierdut din ritm și cred că trebuie să încurajez pe toți membrii din toate grupurile politice să se concentreze pe acest subiect în care putem să încurajăm serviciul de acțiune externă să preia conducerea în această activitate, între timp ei s-au organizat suficient pentru a putea să-și asume acest rol de leadership și acesta este apelul meu către colegi. Concentrați-vă pe substanța raportului, nu pe titlul său și înțelegeți că este o ocazie pentru Parlament să-și asume un rol util nu pentru politica imediată, dar și pentru politica de peste 20 de ani, de peste 40 de ani, pentru că acest lucru este necesar și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor participanților la această discuție. A fost cu adevărat foarte utilă și stimulativă. Domnule Tarant, aveți posibilitatea să trageți concluziile acestei discuții dacă doriți. Aș vrea să mulțumesc tuturor participanților și să fac o confesiune. La început nu eram foarte sigur dacă proiectul meu de raport va fi util, dar dumneavoastră toți m-ați convins că este util și vă mulțumesc pentru asta. Mulțumim pentru această concluzie foarte concisă, care de altfel cred că a fost foarte bună. Mulțumim tuturor oaspeților noștri. Și discutăm acum următorul subiect pe ordinea de zi. Este vorba despre un raport de inițiativă elaborat de domnul Tunechela în privind securitatea și apărarea informatică.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 Aș ruga să ne permiteți să continuăm ședința și eventual discuțiile bilaterale să le continuați în afara sălii. Yes, the report of on cyber security and defense, uh, I believe that it's really very relevant. Este vorba despre securitatea cibernetică, o chestiune foarte importantă și chiar state mari importante ca Statele Unite ale Americii și state mai mici, dar la fel de importante cum uh, este Estonia, au avut de suferit în urma unor atacuri cibernetice care pot să uh, creeze mari daune infrastructurii noastre în domenii critice, așa că vă invit să-l ascultăm pe domnul Chelam în legătură cu modul în care ne putem pregăti pentru a face față unui asemenea tip de atacuri. Bye -bye. Uh, uh... Dragi colegi, cred că are o valoare simbolică faptul că Uh, securitatea informatică este mereu într-un cu un pas în urma uh, dezastrelor naturale care se pare că intră mai ușor în conștiința poporului. Atacurile cibernetice, asta este problema, se petrec uh, fără să fie observate și uneori fără să fie observate chiar de decidenții politici uh, uh, și funcționarii publici de rang înalt. Chiar prin titlul său, raportul apelează la toate nivelele instituționale ale UE pentru dezvoltarea unui sistem de securitate informatică modern și actual. Și acolo unde este Uh, oportun să se creeze atât la nivel național cât și la nivel european o strategie de securitate informatică. Uh, NATO, INSO, uh, Serviciul de Acțiune Externă, Agenția pentru Apărare Europeană, Europeană pentru Apărare, toate acestea trebuie implicate pentru că vizează rolul UE, vizează rolul EDA, vizează inclusiv uh, parteneriatele public-private de la nivel uh, național, relațiile noastre internaționale, cooperarea cu NATO și cooperarea cu Statele Unite. Acum unele observații. Cred că este crucial să includem securitatea informatică în toate acțiunile UE, dar și în acțiunile statelor uh, membre, atât în sectorul public cât și cel, în cel privat. Înțelegem că uh, nevoia este mult mai mare decât acțiunile care au fost luate pentru securizarea spațiului informatic și electronic. Acest lucru uh, se datorează probabil nivelului de conștientizare al um, Uh, amenințărilor noastre. Problema este că aceste atacuri informatice nu doar că periclitează infrastructura noastră, ci va paraliza toate operațiunile noastre care, iată, se uh, agregă în sisteme informatice din ce în ce mai mari. Problema fundamentală este că e nevoie de o mai bună coordonare și de mai multă coerență în măsurile luate. Una din evoluțiile cele mai recente este una pozitivă de data asta, și anume că până în mai anul acesta toate statele membre au instituit echipe de reacții rapidă pentru securizarea calculatoarelor și sistemelor informatice. Și rolul agenției uh, IT va fi tocmai să ofere asistență uh, pentru dezvoltarea capacităților naționale de asistență și intervenție. De asemenea, Agenția Europeană de IT uh, își va aprofunda și extinde cooperarea cu NATO. Un domeniu în care există încă îngrijorări e că doar un singur stat membru a atins o, o alocare bugetară de 2% din uh, bugetul național pentru securizarea infrastructurii informatice. Și uh, cercetarea și dezvoltarea în acest domeniu, de asemenea, trebuie amplificate. Tocmai de aceea apelăm la statele membre să-și uh, pună în comun uh, resursele, eforturile în domeniul cercetării și dezvoltării uh, apărării, în apărarea sistemelor informatice. Pentru statele membre, mai întâi, e nevoie să fie revizuite standardele și strategiile actuale de securitate informatică. Cred că ENISA ar putea contribui foarte mult la uh, elaborarea unor uh, orientări uh, și ghiduri practice actualizate. De asemenea, încurajăm statele membre să creeze unități uh, dedicate uh, acestei securizări informatice, poate în sânul unor infrastructuri militare. De asemenea, să dezvolte mecanisme de cooperare și metode de, și proceduri de schimb de informații. Credem că ar trebui să existe și un nivel minim obligatoriu al acestei cooperări și a schimbului de informații într-o manieră evident coordonată și adoptată de comun acord de către statele membre. Trebuie să existe planuri de participare naționale care să fie incluse în planurile naționale de gestionare a crizelor și situațiilor speciale. Adesea nu realizăm cât de importantă este pregătirea profesională uh, adecvată pentru domeniul securității informatice. Și aici ENISA ar putea oferi asistență. În general însă, statele membre ar trebui să recunoască că avem nevoie de o pregătire generală pentru securitatea informatică, dar și o conștientizare generală a acestei situații. Ar trebui să învățăm cum trebuie prevenite și gestionate anumite riscuri și de aceea în în uh, școli, uh, încă de la vârsta cea mai precoce, ar trebui, introdusă, uh, ar trebui introduse elemente de securitate informatică, tocmai pentru a crește gradul de competență al societății. Este important să încurajăm și sectorul privat care desfășoară majoritatea activităților cibernetice, Să încurajăm așadar actorii privați să își formuleze proprii strategii uh, de reacție la eventuale atacuri informatice. De asemenea, să participe la uh, instructaje împreună cu întregul personal cu privire la igiena informatică și securitatea sistemelor IT. Uh, Serviciul de acțiune externă ar putea de asemenea să-și asume un rol proactiv în domeniul uh, securității informatice și să introducă elementul de, inform- de securitate informatică în toate acțiunile și procedurile sale. Pentru aceasta, evident, este nevoie mai întâi de o strategie europeană cuprinzătoare în domeniul securității informatice. Dar uh, nu trebuie să facem uh, din lipsa unei astfel de strategii un pretext pentru a nu uh, pune în discuție acest aspect în relațiile cu state terțe. Uh, ne întrebăm așadar dacă conferința de la Budapesta este suficientă ca temei pentru acțiunile viitoare sau poate avem nevoie de un nou temei juridic internațional ei, uh, răspunsurile și reacțiile de până acum sunt uh, următoarele. Convenția de la Budapesta este, a fost până acum un instrument uh, util și bun. Și acum trebuie să încercăm să obținem ratificarea Convenției de la Budapesta de către toate statele membre dacă s-ar întâmpla acest lucru, cu siguranță că și mulți parteneri internaționali al UE s-ar alătura acestei convenții. Uh, oricare ar fi uh, situația, uh, trebuie ca prin Serviciul de Acțiune Externă să adoptăm o poziție proactivă și să promovăm buna conduită în spațiul cibernetic. Acest lucru înseamnă să și insistăm pe lângă unele standarde minime de uh, apărare împotriva atacurilor uh, cibernetice, de securizare a sistemelor informatice. Un aspect foarte important este să nu considerăm spațiul cibernetic doar în termeni negativi. Libertatea de informare conferită de spațiul informatic posibilitățile de interconectare a milioane de oameni. Toate acestea sunt uh, instrumente importante ale democrației și, revoluției, eh, și libertății. Am văzut acest lucru și în cazul eh, Revoluției din uh, Libia și din alte țări din Africa de Nord. Deci trebuie să ținem cont și de aceste aspecte pozitive. În ce privește relația cu NATO, o, aborda, o abordare a acestor relații poate fi doar una cuprinzătoare. Nu trebuie să duplicăm ceea ce face deja NATO. Iar chestiunile uh, rămase încă deschise trebuie abordate într-o manieră coerentă, astfel încât să găsim o reacție, să formulăm o reacție la dilema oare un spațiu cibernetic uh, uh, închis este unul bun? Există atacuri uh, virale în rețea care pot fi însă contracarate în mod simțit. Dacă dacă nu putem controla răspândirea anumitor virus, uh, trebuie să găsim alte răspunsuri. Uh, atât în tratatul de la Lisabona, cât și în uh, alte documente la care aderă Uniunea Europeană și statele membre, includ o clauză de siguranță și securitate informatică. atacurile informatice pot fi asimilate uh, mai nou și atacurilor um, fizice. În cazul atacurilor fizice există o clauză de solidaritate uh, care nu este echivocă deloc. Uh, în cazul atacurilor cibernetice, sigur, lucrurile sunt mai greu de definit. Acum doi ani grupul de lucru privind crima informatică și securitatea informatică a fost uh, înființat uh, și uh, la ultima noastră întâlnire cu o delegație a Congresului American am discutat această problemă. Pe ansamblu, vreau să mulțumesc colegilor mei pentru faptul că și-au a plecat uh, uh, ochii asupra acestei prime versiuni a raportului meu. Din fericire, avem suficient timp pentru a amenda acest raport, pentru că termenul de depunere a amendamentului este abia 6 septembrie. Aștept reacțiile dumneavoastră. Mulțumim și acum urmează raportorii din umbră. Domnul Ianez de la Social și Democrați mai întâi. Mulțumesc, eh, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi îmi cer scuze că am venit puțin mai târziu decât trebuia, am fost uh, într-o altă ședință. Nu cred că este necesar să mai uh, reamintesc cât de important este acest raport. Este un raport foarte serios. Și așa cum a spus-o și raportorul, este un raport pe o temă relativ recentă și nouă. Și este nouă nu numai pentru opinia publică, ci este și o temă nouă pentru politicieni, așa cum este și pentru specialiști. Deci, ă, pe lângă activitatea ă, obiectivă, trebuie să facem și o activitate obiectivă, ă, pedagogică, de conștientizare pentru ca internetul și securitatea informatică să poată fi garantate, trebuie să uh, clarificăm ce înseamnă termenii cu care operăm. Uh, există, există școlile ideologice diferite uh, legate de acest concept de securitate informatică. Iar în ce privește riscurile, riscurile care derivă fie din uh, comunicare, fie din structurile informatice, fie din uh, datele transmise, transmise, fie din alte uh, date și informații care, care ar putea circula. Um, sigur că aceste riscuri apar în momentul în care observăm că se exercită un control nedorit al uh, al fluxului de informații sau o exploatare nedorită, cum ar fi în contextul uh, crimei informatice organizate. Problema este că aici nu vorbim de un element static, vorbim despre un uh, fenomen, un peisaj în continuă schimbare, deci putem lua uh, preca- măsuri de precauție, putem implementa niște filtre, dar uh, Uh, în doar, într-un timp doar foarte scurt, uh, constatăm că suntem depășiți de evenimente. Deci, uh, totul este extrem de fluid și de aceea este necesară crearea unei colaborări la cele mai diferite nivele. În statele membre, legislația de pildă este foarte diferită de la stat membru la stat membru. Apoi există nevoia și a unei colaborări la nivel european, și, nu în ultimul rând, o, o cooperare între uh, instituțiile europene, ca să nu mai vorbesc de cooperarea la nivel internațional prin organismele și structurile noastre uh, la care participăm. Aici putem vorbi și de NATO și de Națiunile Unite și uh, de alte foruri. Așadar, constatăm că această temă este din ce în ce mai prezentă în dezbaterea politică și că uh, se apropie cel, tot mai mult de, de uh, centrul atenției uh, în dezbaterile și controlul. Raportul nu arată doar care sunt uh, abordările și filosofiile actuale, ele sunt foarte diferite, dar arată și cum ar trebui să reacționăm noi la nivel UE. Și acum uh, dau cuvântul raportorului în umbra al verzilor, dau cuvântul doamnei Lözing. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că trebuie să vorbesc despre importanța internetului, despre semnificația uh, tulburărilor ce ar putea să uh, aibă impact major asupra vieții noastre cotidiene. Trebuie să uh, ne preocupăm așadar și de soluționarea acestor probleme. Întrebarea este însă cum o facem. Dacă Acum uh, presupunem că am avea o cooperare cu NATO pentru uh, pentru și uh, în, în iar în contextul acestei cooperare cu NATO am invoca principiul solidarității mă întreb cum, uh, cum considerați că am putea să uh, reacționăm cu efective militare asupra, în, în, ca reacție la un atac informatic. În dimineața aceasta, uh, sincer, nu prea venea să cred că uh, că NATO reușea să lovească și să nimicească exclusiv nave ale piraților și nu așa embarcațiuni de pescuit. Deci uh, sunt din ce în ce mai uh, uh, uimită. Eu nu, pur și simplu nu cred că se poate așa ceva să reacționezi cu mijloace militare la un uh, atac informatic. Trebuie mai degrabă uh, instruit uh, oameni din sfera civilă care să ofere protecția acestor uh, sisteme de informatice. Apoi, mai există și o, o, o dimensiune ofensivă. Tocmai s-a făcut publică informația că în, la Bundeswehr, în armata germană federală, a fost creată o a, unitate de hacker care este o unitate ofensivă și nu defensivă de informaticieni. Da? Dumneavoastră acum uh, propagați cooperarea cu Statele Unite și cu NATO uh, pentru securizarea sistemelor informatice. Vreți să, vreți să uh, spuneți că implicit v-ați gândit și la astfel de unități proactive, agresive? Deci eu nu vorbesc despre fantezii, nu vorbesc despre teorii ale conspirației, ci vorbesc despre lucruri care se întâmplă. Și atunci mă întreb, trebuie să mă întreb și trebuie să ne întrebăm dacă, de exemplu, aceste uh, acțiuni de securitate, de securizare informatică, um, uh, intră și ele la uh, cheltuieli militare. Adică securitatea informatică, dacă se militarizează, atunci poate fi contabilizată chiar la exporturi de tehnică militară. Nu știu dacă domnul raportor uh, a ținut cont de aceste chestiuni. Dacă nu a făcut, atunci consider că lipsește ceva din raportul său. Mulțumim pentru întrebările interesante puse doamna Lözing și acum domnul Terhoff uh, pentru EFD. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia raportööri. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult și raportorului. Raportorul pe bună dreptate, subliniază ideea de cooperare internațională pentru a face față acestor amenințări și pentru a combate noile amenințări. De asemenea, spune că avem nevoie de strategii naționale, pentru că majoritatea capacităților acolo sunt la nivel național și tocmai acolo vom construi capacități noi. Cred că este foarte bine că raportorul a indicat posibilitatea parteneriatelor public-private. Cred că este o perspectivă pe termen lung, pentru că o mare parte din activitatea noastră trebuie să fie realizată de sectorul privat și este foarte dificil să tentezi uh, sectorul privat să se implice în aceste probleme. Cred că este de asemenea foarte bine că raportorul vorbește despre aspectele bune ale internetului, cum ar fi să disemineze practicile democratice și să lupte împotriva uh, dictaturilor. Încă un lucru bun este că raportorul spune că instituțiile europene ar trebui să-și dezvolte propriile sisteme și propriile platforme de securitate pe internet. Cred că raportorul a preluat niște subiecte foarte importante și a, are o perspectivă largă asupra lor. Cred că este un raport foarte pozitiv, dar aș dori să subliniez și uh, capacitățile statelor membre de a îmbunătăți aceste structuri. Cred că este extrem de important să avem coordonare. Eu nu cred că avem nevoie de organisme internaționale noi care să se ocupe de aceste probleme. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc pentru grupul politic uh, ECR, domnul Campbell Bannerman. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest raport este unul foarte important, într-un domeniu foarte important și acum există o amenințare majoră care ne afectează pe toți la o scară din ce în ce mai mare. Recent în Regatul Unit s-a spus că una din companiile noastre, nu s-a spus care, a suferit o pierdere de 300 de milioane de lire ca urmare a unui atac informatic. Deci cred că uh, aceste atacuri sunt din ce în ce mai uh, serioase și salut raportul. Am două întrebări. Ceea ce nu înțeleg foarte bine este că părem să fim foarte politicoși în ceea ce privește autorii atacurilor. Nimeni nu uh, e pregătit să spună direct de unde vin aceste atacuri. Uh, Știm sau nu? Avem această informație? Putem să spunem clar care este originea acestor atacuri? Pentru că există niște suspiciuni la adresa Chinei sau Indiei și a unor organizații um, criminale, da, suspecții de serviciu. Dar de ce suntem atât de politicoși aici? Pentru că nu putem demonstra că atacurile provin din aceste locuri sau pentru că nu știm? sau pentru că știm, dar nu vrem să vorbim despre asta. A doua întrebare. Pentru ca aceste atacuri să funcționeze sau pentru ca noi să le împiedicăm, ai nevoie de o infrastructură de agenți, atât pentru a demara atacurile, cât și pentru a împiedica atacurile. Deci, din punctul de vedere al împiedicării atacurilor, uh, vorbim despre un mecanism de dezvoltare. Câte uh, dezvoltate, de apărare, mă scuzați, câte dezvoltate sunt uh, aceste rețele? Această capacitatea noastră de apărare. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Mai avem încă un raportor din umbră, domnul Tarant, în numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Este o ocazie unică că raportorul vorbește limba mea, așa încât uh, vă rog să vă puneți căștile. Parlamentul on tegelikult hea meel, raport uh, meie komitee Vezi, în Parlamentul European se bucură că avem acest gen de raport discutat uh, și pe ordinea de zi a comisiei noastre. țările au uh, granițe și aspirații de suveranitate și așa mai departe, dar în lumea cibernetică, în lumea informatică, lucrurile nu stau chiar așa. Definirea unui atac ar trebui să fie deci foarte clară, astfel încât cu toții să înțelegem în același mod ce înseamnă un atac și ce constituie un atac, pentru că, după cum știți, Estonia este una din țările care deja s-a confruntat cu un atac informatic. În al doilea rând, în contextul acestui raport, am vrea să se include și subiecte precum finanțarea. Cum ar trebui să aibă loc finanțarea aici? Cam asta este tot ce vreau să spun pentru moment de îndată ce va fi prezentat uh, raportul, dacă este necesar, vom veni și cu amendamente. Mulțumesc. Doamna Gomez, vă rog. Mulțumesc, doresc să mulțumesc și eu raportorului, domnului Tuna Kellen, pentru acest raport. Vă mulțumesc și pentru măsurile concrete pe care le-ați uh, sugerat, care trebuie să fie luate atât la nivel european cât și la nivel național pentru a încerca să ne coordonăm la nivel internațional cu diversi parteneri, în special cu cei mai importanți parteneri, cum ar fi NATO și Statele Unite. Bineînțeles, uh, acest lucru este indispensabil pentru uh, sectorul public și pentru sectorul privat să coopereze. Eu am uh, fost la o dezbatere în uh, mai la Copenhaga cu niște parteneri americani unde am discutat tocmai acest subiect și ca toți cei care sunt uh, la curent cu acest subiect am început să mă îngrijorez oricine se uită puțin uh, dincolo de suprafață începe să-și facă griji. Știu că este un uh, subiect extrem de important pentru securitatea cetățenilor, a infrastructurilor și pentru țările din Uniunea Europeană și este un subiect important și pentru apărarea noastră ca întreg, pentru că indiferent cum definești atacurile informatice, vorbim despre o amenințare la nivel global. Este ceva ce trece dincolo de granițe. Lucru care este inerent uh, amenințării respective. Dacă ne uităm la această graniță între securitatea națională și securitatea internațională și la granița dintre ceea ce considerăm să fie securitate și ceea ce considerăm să fie apărare, această graniță de fapt nu mai există. Summitul NATO uh, care a avut loc recent are de asemenea o mare importanță în acest domeniu. A venit acolo un reprezentant al Europol care a luat cuvântul pe tema infracționalității cibernetice și a vorbit despre modul în care aceasta este organizată și dezvoltată. a vorbit de asemenea și despre modul în care această criminalitate se dezvoltă, care sunt amenințările existente și cum uh, pun în pericol uh, infrastructurile noastre. E clar că nu putem evita nevoia de a apăra aceste infrastructuri. Și în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă avem o strategie uh, consecventă, avem și surse de finanțare pe care le putem folosi pentru a pune în uh, aplicare un plan strategic de a combate aceste atacuri informatice, indiferent de definiția lor. Fie că le consideri uh, atacuri teroriste, spre exemplu. Uh, Cred că rolul uh, Parlamentului European, așa cum a spus și colegul Chelam, este să ajungă la un echilibru între drepturile cetățenilor și libertățile cetățenilor pe de o parte și datoria pe care o avem cu toții, pentru că este foarte clar că internetul aduce cu sine foarte multe posibilități, dar este în același timp și o armă politică, pe care am văzut-o folosită de denumărate ori în Orientul Mijlociu, în primăvara arabă și în multe alte ocazii. Raportorul face o propunere ca clauza de solidaritate să fie invocată în cazul unui atac serios împotriva unui stat membru, cum s-a întâmplat cu Estonia. Cred că această clauză de solidaritate trebuie să fie invocată, pentru că, într-adevăr, reprezintă o armă reală, o amenințare reală care poate fi folosită împotriva unui stat membru și știm că miza este infrastructura critică a tuturor statelor membre. Cred că este de asemenea important să sprijinim centrele de urgență care au fost uh, propuse, centrele de urgențe IT. Nu sunt sigură că acest termen limită 2012 pentru statele membre să-și înființeze aceste centre de urgență uh, se va dovedi a fi posibil de respectat pentru că sunt convinsă că în anumite state membre nu uh, s-a făcut încă nimic în urma acestei uh, propuneri inițiale și nici nu se va face până la sfârșitul anului. Dar e important să ne referim la asta. Așa cum a spus și tu, Nachelam, unele state membre nici nu au făcut eforturile necesare invocând drept argument criza economică care are un efect devastator asupra bugetelor și că tocmai de aceea nu au făcut nimic. Dar cred că trebuie să verificăm cu toții, cel puțin până la aprobarea acestui raport în comisie, câte state membre au uh, lucrat la asta și câte nu. Aș dori de asemenea să subliniez și importanța cooperării între sectoarele, uh, sectorul public și sectorul privat. Uh, E unul din punctele care uh, au uh, ieșit la lumină când am discutat cu colegii americani. Ei au spus că există multe cazuri care nu sunt raportate, pentru că firmele private nu vor să-și submineze propria imagine și propria reputație și nici propria eficiență, sugerând că sunt vulnerabili la atacuri. Acesta este deci unul dintre domeniile în care ar trebui să avem un regulament, să avem niște standarde obligatorii pentru firmele care operează în sectorul privat. În momentul de față vorbim despre depozitarea datelor în uh, cloud computing, în Dropbox, uh, deci deja nu mai vorbim despre asta, le facem și toate aceste uh, lucruri nu sunt reglementate în niciun fel, ceea ce ar putea avea consecințe potențial devastatoare pentru statele membre. Știm cu toții că există investiții care trebuie să fie făcute din punctul de vedere al identificării amenințărilor și uh, găsirii unei soluții. Când vorbim despre cooperarea internațională, mai ales cu NATO și cu Statele Unite. Cred că raportul este extrem de relevant, dar nu ar trebui să uităm niște decizii foarte îngrijorătoare care au fost luate de partenerii americani. Cineva a vorbit aici despre amenințările și atacurile pe care deja le-am văzut din partea Rusiei, din partea Chinei. asupra agențiilor uh, americane sau europene, cum s-a întâmplat și cu Estonia. Există și o uh, idee de amenințare informatică din partea Iranului. New York Times în uh, zilele dinainte de înaintea reuniunii pe care am avut-o cu autoritățile americane, au spus că uh, internetul a fost dezvoltat drept uh, o, un instrument de apărare. Deci am văzut practic o cutie a Pandorei care s-a deschis. Ceea ce a fost creat drept instrument de apărare poate fi acum folosit ca armă. Și ar trebui să punem acest lucru pe agenda atunci când vorbim despre cooperare cu uh, partenerii noștri internaționali. Mulțumesc, domnul Galo. Mulțumesc. De fapt, cele mai multe lucruri care trebuiau menționate au fost spuse și au reflectat faptul com complexitatea acestui subiect. Este greu acum să ne concentrăm foarte mult pe o anume temă, pentru că siguranța informatică, uh, este atât de diversă încât internetul poate la un moment dat să fie întrerupt de furtuni virale, orice domeniu al vieții cetățeanului poate fi afectat prin asemenea atacuri. De, trebuie să ne gândim la tot felul de sectoare deosebit de sensibile în care instituții importante pot să fie afectate sau sectoare importante ale economici, ar trebui să facem o analiză foarte pragmatică, să vedem care sunt mecanismele de apărare care există de deja, astfel încât fiecare în viața sa, în modul cel mai responsabil, să încerce să recurgă la Uh, mecanismele de apărare existente împotriva atacurilor informatice. Pe de altă parte, evident că trebuie să ne coordonăm și în activitățile interinstituționale și interstatale și au fost uh, făcute o serie întreagă de sugestii despre modul în care această coordonare se poate produce. Iar în ce privește întrebarea pusă de colegă în intervenția precedentă, cum s-ar putea reacționa militar împotriva unor atacuri cibernetice, pe e foarte greu să faci acest lucru, mai ales că e greu să depistezi sursa atacului. De aceea, eu cred că NATO, pentru momentul de față, a constatat că în cazul unui atac cibernetic nu este cazul să se recurgă la articolul 5 din regulament. Aceasta este poziția actuală a NATO în această chestiune. Sigur, lucrurile ar putea să se schimbe în momentul în care știi exact de unde a plecat atacul, dar dacă încerc să anihilez structuri de mare sensibilitate, punând în pericol viața unui număr mare de oameni, atunci sigur că este o chestiune care uh, uh, poate cu mijloace ceva mai curate uh, din punct de vedere tehnic decât anterior prin atacurile armate eh, ar trebui eh, totuși să eh, fie combătute. Nu știu exact cum vor evolua lucrurile din acest punct de vedere și evaluările din acest punct de vedere, dar putem să ne punem întrebarea și invers. Dacă dintr-un domeniu militar provine un atac cibernetic, oare Uh, poate să existe și o reacție reciprocă, un fel de bătălie, un război în rețea, pentru că am putea să denumim astfel un asemenea conflict cibernetic. Cred că sunt perspective uh, deplorabile, dar uh, trebuie să ne pregătim sufletește inclusiv pentru o asemenea eventualitate. Există tot felul de pericole, niciunul din noi nu și le dorește, dar este posibil ca în felul acesta uh, să se ajungă la forme de agresiune mai puțin tradiționale, așa cum le-am întâlnit în secolele trecute. Pentru că, uh, sigur, nu vom iniția noi, ca națiune democratică, stabilă, asemenea atacuri. Noi eh, mai degrabă trebuie să avem preocupări defensive de protecție, dar pentru un tango e nevoie de doi. Și dacă descoper un potențial agresiv care mă amenință, atunci evident va trebui să mă gândesc și cum aș putea să reacționez pentru a-l combate și din acest punct de vedere trebuie să um, ne fie deschise posibilitățile tehnice. Nu pot să intru în alte amănunte, desigur că subiectul este deosebit de dificil, dar cel puțin uh, trebuie să discutăm despre asta. Soluția noastră nu este neapărat să găsim soluții pentru toate problemele, dar trebuie să semnalăm guvernelor că uh, există asemenea eventualități și că trebuie să căutăm soluții. Pentru că, de fapt, executivul este cel care trebuie să-și asume sarcina de a acționa în acest sens. Președintele, mulțumesc. Avem uh, posibilitatea acum să ascultăm pe oaspeții noștri, dar uh, ar trebui să respectăm și timpul de la DigiConnect acum, doamna Valerii. Mulțumesc foarte mult, bună seara. Din partea Comisiei doresc să salut acest proiect de inițiativă al uh, subcomisiei dumneavoastră. Împărtășim multe din preocupările care sunt menționate în acest raport mai ales uh, uh, faptul că riscurile cibernetice uh, cresc foarte repede și periclitează la un moment dat dezvoltarea societății noastre și a economiei noastre, pentru că deja recurgem foarte mult la spațiul cibernetic. Din punct de vedere al Comisiei, Uh, amenințările nu sunt doar de natură criminală, pot să se producă și incidente datorate unor uh, dezastre naturale sau unor greșeli tehnice. Comisia împărtășește preocuparea că uh, există multe părți interesate privind siguranța cibernetică în Uniunea Europeană și capacitatea statelor membre din acest punct de vedere este foarte inegală. Suntem de acord că este necesar să dezvoltăm încredere și cooperare între sectorul public și privat în acest domeniu. Amenințările sunt globale și, bineînțeles, că trebuie să existe uh, parteneriate care să se străduiască să le facă față. Comisia și reprezentanții uh, Comisiei pentru Apărare și Securitate colaborează pentru ca în cel de-a uh, treilea sfert al anului în curs să încercăm să elaborăm o strategie comunitară privind uh, strategia cibernetică și securitatea cibernetică. Și trebuie să încercăm ca această strategie să corespundă, să nu încalce drepturile fundamentale. Strategia europeană pentru securitate cibernetică va anvizaja o serie întreagă de acțiuni, în mod special acțiuni pentru a îmbunătăți siguranța rețelelor și Comisia va propune un instrument legislativ privind uh, informarea legată de siguranța rețelelor pentru ca statele membre să fie stimulate să-și îmbunătățească capacitățile uh, în acest domeniu, să identifice autoritățile competente în acest domeniu cu care pot colabora să adopte strategii naționale privind siguranța cibernetică, să existe uh, și uh, forțe competente pentru reacție rapidă în cazul unor incidente cibernetice. Și de asemenea să contracareze contagiunea cibernetică Sigur, va trebui să comparăm, să îmbunătățim cooperarea între statele membre în ce privește siguranța rețelelor și uh, vom, vom avansa și o serie întreagă de cerințe vis-a-vis -vis de sectorul privat, actorilor principali din sectorul privat, pentru a uh, adopta măsuri uh, adecvate de contracarare a riscurilor la adresa sistemelor informatice și pentru a raporta incidentele legate de siguranța rețelelor serviciilor autorizate. Și asta va include sectorul privat, și, de asemenea, sectorul privat din domeniul energetic, transporturilor, sectorul finanțelor strategia, revenind la ea, la strategia globală pentru securitate cibernetică, se va referi și la informațiile care pot să stimuleze piața TIC pentru produse sigure și uh, să stimuleze investițiile în acest domeniu propune acțiune pentru a crește conștientizarea la nivelul cetățenilor, a funcționarilor și politicienilor în legătură cu riscurile posibile. Strategia va prevedea și acțiuni de combatere a criminalității cibernetice, va propune dezvoltarea unei politici comunitare coerente care să țină seama de dimensiunea internațională a securității cibernetice și să creeze capacități inclusiv în state terțe. Strategia, de asemenea, se va referi la aspectele de apărare cibernetică, mai ales în ce privește valorificarea sinergiilor între sectorul civil și militar, și a capacităților existente în acest domeniu și nu în cele din urmă, se va adresa și unor aspecte de guvernanță, pentru ca toate părțile interesante, interesate pe plan comunitar să poată să se implice în garantarea siguranței cibernetice. Noi repet, salutăm acest proiect de raport, vine la momentul potrivit, ținem seama de ceea ce s-a spus uh, în activitatea noastră, pentru că serviciile comisiei și, servici, și agenția specializată um, ESA colaborează în acest sens și vă mulțumim pentru ocazia uh, pe care ne-ați acordat-o de a vorbi astăzi. Iar acum domnul Frank Asbeck din partea agenției. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, uh, salutăm acest raport ca, un, uh, ca fiind o încurajare a activității pe care o Uh, întrevedem împreună cu colegii noștri de la Comisie. Cu siguranță că știți că uh, Comisia uh, a desfășurat deja de mulți ani încoace activități în domeniul securității cibernetice, dar ce a lipsit până acum a fost tocmai această umbrelă sub care pot fi reunite toate aceste aspecte dificile Și tocmai aceasta este și intenția noastră, să creăm o astfel de umbrelă. Această strategie de securitate informatică este legată de acțiunile legislatoare ale Comisiei. Avem și un cadru, un calen, temporal, un calendar care uh, este extrem de ambițios și sperăm că până al treilea trimestru al acestui an să uh, împlinim acest uh, calendar, astfel încât să fie inclus toate aspectele importante. Mulțumesc colegii mele de la comisie care a spus deja care este partea uh, de care se va ocupa Serviciul European de Acțiune Externă. Sigur că pe noi ne interesează uh, relația cu partenerii noștri internaționali. Dorim ca în relația cu acești parteneri Eh, securitatea informatică să nu fie un scop în sine, dar un mijloc foarte util și important pentru libertatea de expresie, pentru, eh, pentru a ne asigura că spațiul cibernetic este și poate deveni un spațiu de cooperare economică și de eh, dezvoltare în prosperitate. Acesta este scopul final până la urmă. Și atunci când vorbim despre discrepanța între obiectivul de securitate pe de o parte și libertatea informatică pe de altă parte, este clar că libertatea informatică trebuie să predomine ca obiectiv. Aș mai eh, sublinea faptul că este foarte importantă dezbaterea privind intervenția statului în Uh, acest spațiu cibernetic. Um, într-un proces care a început anul trecut cu conferința de la Londra, uh, continuăm și azi, cu, uh, anul acesta, cu o conferință la Budapesta, sperând că la această conferință vom fi în măsură să prezentăm un punct de vedere comun al Uniunii Europene prin care să articulăm poziția pe care UE o adoptă în acest context. Câteva cuvinte despre uh, Uh, apărarea informatică. Sigur, uh, ne preocupă și această temă în cooperare cu uh, colegii noștri de la Comitetul Militar și cu colegii de la EDA, care sunt direct implicați în elaborarea unei strategii de apărare informatică. Și acum despre Budapesta. Noi considerăm că uh, Convenția de la Budapesta, bazată pe programul de la Stockholm, este uh, în continuare uh, suma obiectivelor prioritare pentru Uniunea Europeană în lupta împotriva crimei organizate în spațiul informatic. Și în relația noastră cu statele terțe subliniem importanța acestui aspect. În ce privește contactele cu statele terțe, s-a menționat deja cooperarea strânsă pe care avem cu Statele Unite printr-un grup de lucru comun care se reîntâlnește în mod regulat pe diferite teme. De asemenea, avem relații uh, și discuții cu India, vom avea un dialog de uh, politici de securitate cu India în cursul lunii septembrie unde vom discuta posibilitățile de colaborare cu această țară. De asemenea, uh, suntem interesați în cadrul dialogului civil să avem astfel de relații și cu alte state terțe. Și cu aceasta vă mulțumesc, domnule președinte. Cristian. Mulțumesc. Uh, acum domnul Cristian Breaun de la EDA. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte în completarea ceea ce s-a spus. Acest raport raport uh, vine într-adevăr în momentul potrivit pentru a corobora strategia globală în combaterea criminalității cibernetice. Am văzut care este poziția statelor membre uh, în cadrul Agenției noastre europene de apărare um, Pozițiile acum sunt mult mai deschise în această chestiune. Subiectul este tratat ca o prioritate spre deosebire de reuniunile din anii trecuți deci există într-o serie întreagă de țări preocupări pentru elaborarea unei proprii strategii. Mai puțin se colaborează pentru moment cu alte state, dar eu cred că pentru viitor va fi necesar să vedem care sunt subiectele în care putem să cooperăm în strategia generală. Vreau să vă dau un exemplu care să demonstreze importanța acestui subiect. Știți că există preocupări legate de cerul unic european, iar siguranța cibernetică este crucială, uh, nu este o chestiune civilă, nu o chestiune militară, dar uh, uh, trebuie ca siguranța zborurilor tuturor avioanelor să fie garantată 100%. Vă imaginați că trebuie să garantăm siguranța pasagerilor și ca atare trebuie să instaurăm construim de pe acum toți care vor activa în acest domeniu pentru ca în anii următori acest desiderat să se realizeze. Și uh, trebuie să uh, evolueze și uh, comportamentul populației, trebuie să existe o conștientizare în direcția securității, siguranței cibernetice. Mulțumesc foarte mult! Și acum, din nou, raportorul. Thank you very much for you. Mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră și pentru sugestiile primite. Ceea ce a spus colegul nostru de la Serviciul de Acțiune Externă este adevărat. Adică căutăm această structură umbrelă. Este important să realizăm că acest raport uh, nu vizează fenomene uh, din internet, ci vorbim aici despre atacuri sintite asupra unor sisteme informatice. Nici nu tratăm uh, modul în care NATO ar trebui să răspund prin acțiuni militare la niște atacuri cibernetice. Nu, e, nu ține de competența noastră. Însă, cred că putem contribui la pregătirea unui temei și unei argumentări politice pentru a uh, crește conștient, gradul de conștientizare în legătură cu atacurile informatice, ceea ce este evident o provocare foarte serioasă. Majoritatea opiniilor consideră că ne aflăm într-o întârziere față de uh, fenomenul informatic. Sigur, uh, ne preocupă în Parlament, ne preocupă în plan politic general o mai bună coordonare a eforturilor în combaterea acestor atacuri. Este o chestiune serioasă. Noi aici poate știm mai bine ca alții care sunt problemele, dar există diferende, diferențe între abordările statelor membre. Tocmai pe acestea trebuie să le coordonăm așadar mai bine. În al treilea rând, educația, igiena informatică uh, este foarte importantă. Pare o temă primitivă, poate. Dar, uh, având în vedere centrul de excelență uh, estonian uh, de securitate informatică și vizitând acest centru, am fost uimit când în loc de niște măsuri complexe, noi de fapt am fost sfătuiți să investim și să promovăm educația informatică. Uh, în vizita desfășurată acolo am, am fost însoțiți de un uh, expert uh, care a indicat că Rusia și China sunt probabil sursele principale de acti- ale unei activități criminale informatice. Evident că nu putem demonstra acest lucru, însă și de aceea nici nu am inclus astfel de informații în raportul nostru. Însă, ce putem spune e că există, există și operațiuni de parteneriat public-privat uh, negative în, în domeniu. Pot fi implicați uh, oameni, persoane private uh, uh, în activități uh, care sunt negative Eh, și pot fi. Eh, cred că trebuie să contacarăm acest lucru prin eh, a implica zecile de mii de cetățeni entuziasmați de acest spațiu informatic și prin a-i convinge să participe în mod proactiv la securizarea spațiului informatic. Să vorbit despre clauza de solidaritate în punctul 3 al raportului. Aici apelăm la Comisia Europeană să reflecte asupra posibilității de a invoca o clauză de solidaritate. În încheiere, este important să găsim echilibrul între libertatea de exprimare și libertatea circulației pe rețeaua informatică. Sunt recunoscător uh, pentru faptul că atât Comisia și cât și Serviciul de Acțiune Externă sunt și ele de acord uh, cu noi. Și, pe de altă parte, securitatea informatică. Eu uh, nu am decât să adaug că timpul ne presează și nu putem să ne prefacem că mai avem foarte mult timp, că putem amâna progresul în acest domeniu. Aspectul esențial este cooperarea. Suntem pregătiți să cooperăm în plan european? Noi ne-am bucurat foarte mult dacă această provocare ar putea fi rezolvată în viitorul apropiat. Și vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președintele. Încheiem dezbaterea pe acest punct de pe de zi. Ultimul punct este uh, dezbaterea și aprecierea uh, proiectului de raport uh, cu privire la propunerea Comisiei pentru un regulament al Consiliului cu privire la Fondul pentru Securitatea Internă, Frontiere Externe și Vizele. Mai întâi, așadar, dau cuvântul raportorului nostru pentru acest aviz, doamna Elen Flotră. Doamna Flotră, aveți cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut deja ocazia să vă prezint uh, propriile mele amendamente legate de proiectul legislativ care instituie un fond pentru frontiere și vize Plecând de la un fond mai general uh, referitor la siguranța internă, vă reamintesc punctele principale foarte rapid ale acestor amendamente. Ele se ridică la 55. Primul punct pentru a garanta coerența politicilor UE reamintind rolul Serviciului de Acțiune Externă, apoi pentru a include referințele adecvate în ceea ce privește drepturile omului, în principal uh, conformitatea acțiunilor externe ale UE cu acquis comunitar, luarea în considerare a problemei foarte sensibile a azilului la frontieră, dar bineînțeles rezervând uh, problemele azil, migrație la, uh, pentru celelalte instrumente care nu sunt incluse aici. Apoi, mai multe amendamente care se referă la legătura între politica de vize și mobilitate și, nu în cele din urmă, amendamente repetitive, recunosc, pe care am putea să le votăm împreună pentru a înlocui, pentru că am discutat cu Comisia Europeană, care a fost și ea de acord, să considerăm că um, conceptul de călătorie legitimă este un pic uh, superflu și uh, prost uh, menționat în documentele Uniunii și să-l înlocuim cu ceva mai strict. Apoi, să înlocuim de asemenea problema amenințărilor cu cea a riscurilor. Și provocările, așa cum uh, a spus uh, uh, doamna Copa. Doamna Copa va veni și domnia sa 14 amendamente, domnul Caza a venit cu 3, deci am ajuns la 17 amendamente și pe această bază am avut o primă reuniune a um, raportorilor din umbră la Strasburg, am ajuns la 7 compromisuri Uh, care în marea lor majoritate integrează recomandările doamnei Copa, au fost de asemenea uh, din punctul de vedere al PPE-ului au existat dificultăți pentru a se pronunța în favoarea compromisurilor uh, propuse și ca urmare eu am propus niște modificări care vor putea să-i câștige sprijinul, în special în ceea ce privește compromisul 3, unde am uh, înlocuit through principle of solidarity and fair sharing cu following the same principle. Și am uh, propus, în concordanță cu doamna Copa, să nu mai avem partajarea uh, uh, poverilor, deci în compromisul 4, știind că în compromisul 3 se referă la acest lucru și că articolul 80 din tratat uh, oferă mandatul necesar. La propunerea doamnei Copa, înlocuirea pe care am evocat-o a amenințării cu risc se va face când uh, conceptul adecvat de risc, dar, cum spuneam, se poate face și cu provocare, care s-ar putea să fie mai adaptat, uh, mai bine adaptat în cel puțin două locuri din text decât celelalte două uh, cuvinte. Amendamentul 63 al doamnei Copa și amendamentul 7 propus de mine păstrează risc și o să am un amendament oral pentru propriul meu amendament 8 pentru a include cuvântul challenges, deci provocări. Doamna Copa va veni cu uh, schimbările pe care dorește să le introducă, iar în ceea ce privește amendamentele propuse de domnul Caza, domnul Cazar este prezent, pentru că aș fi vrut să-i cer clarificări. Există o îngrijorare de a introduce un mecanism coerent între două instrumente. Putem să o spunem, dar în același timp este garantat pentru că există dispoziții generale în ceea ce privește instrumentele care trebuie să garanteze paralelismul de formă între instrumente în special uh, frontiere și vize și azil și migrație. Putem să respunem acest lucru dacă așa dorește domnul Caza. Și la amendamentul 64 am putea, de fapt 62-64 aș vrea să discut cu el că uh, putem uh, reține o parte din aceste două amendamente. În ceea ce privește restul amendamentelor care nu au fost incluse în compromisuri, șapte din partea uh, pentru că sunt șapte compromisuri și doamna uh, Copa a venit cu 14 amendamente. Propun păstrarea celor care uh, vizează îmbunătățirea textului, în principal uh, în ceea ce privește obligațiile internaționale, trimiterea la textele deja adoptate, regulamentul Frontex și abordarea globală în ceea ce privește mobilitatea. Amendamente care mi se par că sunt pozitive pentru text și le voi susține. Thank you. Uh, Mulțumesc. Raportorul din umbră din partea PP-ului este în sală? Sunteți gata să-i țineți locul? Mulțumesc foarte mult, Da, colega uh, Eterer nu poate să participe, de aceea voi vorbi eu în uh, numele domniei sale. Pot să am o intervenție foarte scurtă. Data trecută, noi cei de la PP am fost absolut de acord cu propunerea comisiei, am fi acceptat-o ca atare ca, și tocmai de aceea în legătură cu modificările pe care le-a propus colega Flotră, nu am fost de acord. Dar acum propunerile de compromis ale colegei Copa, uh, uh, cred că uh, ne ajută totuși în ce privește formulările și substanța să ne îndreptăm spre direcția cea corectă, dar noi am găsit că propunerile comisiei ar fi fost mai bune. Ca atare, PPE-ul va acționa următorul. Vom fi de acord cu compromisul 2 și uh, cu propriile noastre amendamente. În rest, celelalte propuneri de amendament le vom respinge pentru că s-a ajuns la ele fără contribuția noastră. Iar care va fi votul final, încă nu am decis, vom, vom discuta în cadrul grupului politic. Mulțumesc, spune președintele, din partea grupului și de doamna Copa. Uh, I would like to... Mulțumesc foarte mult, aș dori să o felicit pe raportoare pentru activitatea domniei sale și să mă exprim sprijinul pentru compromisurile care mi se pare echilibrate și vreau să-i uh, mulțumesc pentru modul în care am colaborat. Cred că, în ciuda dubiilor exprimate în timpul reuniunii cu uh, raportorii din umbră, PPE-ul ar putea să se răzgândească în anumite domenii și să sprijine, sau cel puțin să discute o parte dintre amendamente, pentru că este dificil uh, Chiar dacă poziția este clară că ei uh, susțin uh, poziția Comisiei, este greu de înțeles de ce obiectează la propuneri precum amendamentul de compromis 2, care se bazează, nu, la 3, deci amendamentul 3, care se bazează pe prevederile din tratatul UE și, compromis, și amendamentul de compromis 5, care menționează doar numele de convenții și de tratate internaționale. În lucruri pe care le respectăm cu toții. Deci nu înțeleg motivația de a nu sprijini aceste amendamente. Dar oricum, nu am avut pro, uh, probleme foarte mari cu propunerea de regulament din partea Comisiei și este o propunere pozitivă pentru că se bazează pe principiul de solidaritate și de împărtășire a responsabilității și face o distinție clară între securitatea internă și externă vorbim aici despre faptul că trebuie să se respecte uh, drepturile omului și trebuie să ne asigurăm că există o protecție a datelor cu caracter personal și există niște delegații a statelor membre în uh, țările terțe, astfel încât să ne asigurăm că uh, oamenii nu sunt împiedicați să vină în vizită uh, sau în scopuri de afaceri în uh, Europa să clarific uh, câteva amendamente. Amendamentul 70 atrag atenția asupra finanțării acțiunilor corective pentru că n-am vrea să vedem cazuri în care rapoartele vin cu măsuri de corectare care implică realocarea de fonduri, inclusiv din uh, fondurile care au alte scopuri sau includ costuri care nu au fost acoperite. Pentru a ne asigura că programul național respectiv are rezultate bune, orice cost adițional ar trebui să fie eligibil pentru finanțare din Fondul pentru Securitatea Internă. Mai mult, pun mai mult accentul pe îmbunătățirea capacităților și pe formarea tehnică și pe formarea autorităților și a grănicerilor și, în acord cu raportorul, vreau să clarific că menționarea costurilor cu personalul includ și costurile de formare și aici intră toate obiectivele de la anexa 3. Și ultimul punct pe care l-am discutat și cu care ne-am pus de acord cu raportorul este ocazia de a utiliza uh, alternativ uh, amenințare, risc și provocare în cadrul textului. Am avut o discuție și pe această temă, așa cum a spus doamna Flotră. Înțeleg că amenințarea are niște conotații negative și încerc să vedem unde vom folosi risc și unde provocare. Așa cum a spus doamna Flotră, și domnia sa va clarifica cu niște amendamente orale și vreau să-i mulțumesc pentru înțelegerea de care a dat dovadă. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Raportorul din umbră de la ALDE este, de la ECR nu. Doamna Lezing. Gut, langsam geht... Da, <laughs> astăzi am avut foarte multe intervenții, aproape că uh, răgușesc, dar cred că Uh, ne vom confrunta cu multe propuneri de amendament. Uh, sunt uh, de acord cu formulele de compromis pe care doamna Flotră și doamna Copa Uh, le propune. Cred că și întreaga procedură de acordare a dreptului de azil uh, trebuie urgentată și acest lucru se cere. Este foarte bine pentru oamenii care solicită dreptul de azil. Ei au uh, tot felul de probleme. Avem și alte probleme de principiu în ce privește orientarea propunerii Comisiei și trebuie să spun că astăzi, până astăzi, nu am înțeles anumite lucruri. Nu înțeleg uh, acest punct care este numit explicit rolul Uniunii Europene în calitate de actor global trebuie să fie consolidat, trebuie să um, încercăm să operăm cu un efect de pârghie. Ei bine, uh, nu știu care va fi dimensiunea lucrurile trebuie să mai fie clarificate și vom mai discuta cu colegele și colegii din LIBE. Iar după aceea o să vedem care va fi comportamentul nostru la vot. Mulțumesc. Doamna Flotre, comentariile dumneavoastră. Mulțumesc, da, pentru a răspunde domnului Gale. Uh, a fost uh, destul de elegant. Mă scuzați, spune Președintele, o, a fost greșeala mea. Poate că am putea să ascultăm și punctul de vedere a reprezentantului uh, Comisiei, domnul Antoan Savari, este adjunct al uh, DG Home. He's not present. <laughs> Yeah, please. Merci, euh, Madame la rapporteure. Monsieur... Mulțumesc și mulțumesc și doamnei raportor și pentru propunerea de compromis. Voi avea o intervenție foarte scurtă pentru că um, uh, descoper propunerea de compromis acum, ca atare este destul de dificil să ne pronunțăm în legătură cu ele. La prima vedere nu mi se pare nimic frapant. Uh, um, în legătură cu care să uh, putem obiecta, nu sunt probleme. Este o primă evaluare, bineînțeles. Sigur că va trebui să analizăm mai în amănunt aceste propuneri de compromis. Deci, uh, așteptăm poziția Parlamentului, uh, indiferent care va fi ea, probabil că în uh, octombrie o vom cunoaște și uh, să vedem care este formula care va fi adoptată de Parlament. Mulțumesc! Da spus că găsit că domnul Galler a fost foarte elegant din mai multe motive. Este destul de dificil să ajungi la o soluție de compromis atunci când amendamentele nu există, uh, pentru că PPE-ul nu a înaintat amendamente. Doamna Vaidele uh, a participat la întâlnirea de la Strasburg, am discutat uh, și vă invit, domnule Galler, să propuneți în numele meu Eh, și propunerile care au fost făcute la Strasburg, la întâlnirea cu doamna Weidele, pentru că eh, eu sper că ea să-și reitereze poziția pe care a afirmat-o acolo și eh, după ce cădem de acord, va avea propunerile tuturor raportorilor din umbră, eu nu pot decât să lucrez cu elementele pe care le-am în mână și deocamdată propunerile sunt subțirele. Mulțumesc. Cred că agenda noastră a fost epuizată și putem să ne încheiem întâlnirea noastră. Bineînțeles că îi rog pe coordonator să rămână în sală. Domnul Danjan, președintele Comisiei, vine.